Uh, colleagues, I think we're ready to make a start, because I think most of our shadow team are here. Da, dragi colegi, haideți că mm, cred că trebuie să începem cu oricum cred că echipa de raportor din umbră este aici. Am reamintesc celor care n-au fost ieri alături de noi. Am schimbat ordinea de zi dimine- pentru dimineața asta. În primul rând vom discuta raportul doamnei Roitova, uh, programul de garantare a depozitelor și apoi vom analiza raportul domnului Panțeri și apoi al domnului uh, Salvini și vom vota la 10 și un sfert. Iată, o dimineață foarte interesantă ne așteaptă. Așadar, a, vă mai spun că luna hm, noastră este transmisă pe internet. Deci, vă spun bună dimineața și celor care ne urmăresc pe internet. Astea sunt toate anunțurile mele pe acea, în această dimineață. Așadar, trecem imediat la proiectul de aviz privitor la mm, sistemele de garantare a depozitelor al doamnei Roitova, pentru că acum câteva săptămâni, din nefericire, nu au timp să organizăm o dezbatere pe fond și o rog pe doamna Roitova să ne facă o prezentare, pentru că, iată, a expus în detaliu toate problemele atunci când ne-am întâlnit în uh, căderea cealaltă acum câteva săptămâni, apoi doamna Taylor de la uh, Socialiști Democrați, domnul Kreuzmann, va vorbi în numele domnului Schmidt, domnul Fox este aici, nu avem pe nimeni de la Verzi, doamna Svensson nu e aici, nici domnul Salvini. Și avem și reprezentantul Comisiei aici și urăm bun venit și vom da cuvântul ulterior, dar în primul rând, iată, nu facem pe ce să dau cuvântul doamnei Roitova și mulțumesc că a dat dovadă de înțelegere ca să schimbe programul. Suzana, ai cuvântul. Tak, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych eh, chtěla v první řadě poděkovat eh, komisi. mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc comisiei pentru, foarte, pentru propunerea legislativă foarte bună pe care ne-a înaintat-o și am colaborat foarte bine și cu raportorii din Umbra un lucru foarte important, deoarece discutăm de o propunere legislativă importantă, sistemele de garantare a de- depozitelor. Aș dori să spun că am înaintat acest raport în limba engleză, pentru că am dorit să văd exact ce se va întâmpla în momentul în care raportul va fi tradus în limba cehă. În trecut au existat mai multe uh, probleme în ceea ce privește corectitudinea traducerii și de aceea aș dori să rog colegii să verifice traducerea în limba uh, respectivă. Și ar trebui să facem acest lucru pentru a ne asigura că nu există interpretări greșite ale textului. Mă bucură faptul că am uh, amânat termenele pentru depunerea amendamentelor. Dacă am înțeles bine, cred că este vorba de joi după masă și sunt convinsă că până atunci vom ajunge la un compromis foarte bun. Astăzi avem în fața noastră o reformare a unei directive din anul 1994 și acest text reprezintă răspunsul nostru la criza financiară, deoarece ne-am dat seama că avem nevoie de o armonizare mai mare a, a instituțiilor financiare și trebuie să consolidăm protecția consumatorilor. În acest moment există 40 de sisteme, sisteme de garantare a depozitelor, destul de diferite între ele, cu diferite condiții financiare și putem să spunem că nu profităm de beneficiile care le aduce piața uh, comună nu există un nivel uh, unitar în ceea ce privește protecția consumatorilor din acest punct de vedere. Această directivă este legată de alte directivă din pachetul financiar și obiectivul nostru este să avem un uh, sistem pe care ne putem baza, un sistem care să poată facă uh, față unei următoare crize financiare. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla, dar dacă va fi cazul, să poată facă face o asemenea criză. În, am uh, înaintat uh, unele amendamente, dorim să mărim protecția consumatorilor, dorim să oferim mai multe informații consumatorilor, ne dorim ca acest sistem să fie mai transparent în general. Și nu cred că costurile legate de acest sistem vor fi atât de mari așa cum susține Comisia. Dorim să introducem în acest sistem și certificatele de depozit și carnetele de economii, lucru care ar trebui să fie extins în toate statele membre. În plus, ar trebui să includem și uh, depozitele uh, municipiilor. În uh, Cehia, de exemplu, există 6.000 de municipii care au asemenea depozită și care ar trebui să fie garantate. Ar trebui să mărim plafonul de garantare până la 100.000 de euro. Acest lucru cred că nu va, nu va crește costurile sistemului, însă este foarte important pentru comunități uh, locale, cum uh, ar fi municipiile sau alte alte entități, persoane fizice sau uh, întreprinderi mici și mijlocii. Ar trebui să includem un proces decizional uh, accelerat în cadrul acestui uh, proces și ar trebui să includem și depozitele care în acest moment sunt mai, mai mari de 100.000 de euro în ceea ce privește măsurile legate de concedieri și asigurări și așa mai departe. În ceea ce privește perioada în care se primesc acești bani, în acest moment uh, trebuie să treacă o perioadă foarte lungă de 10 zile plus alte 20 de zile lucrătoare. Comisia a, a propus o perioadă de 7 zile, dar există anumite state membre care au o problemă cu acest lucru, de exemplu Danemarca și Regatul Unit. Și Cred că perioada de punere în aplicare ar trebui să fie extinsă până la 5 ani și după 5 ani de zile toate statele membre să aibă o perioadă de rambursare de 7 zile. Apoi, depozitarii ar trebui să fie uh, acoperiți în momentul în care au conturi la o firmă care activează sub uh, mai multe nume. Consumatorii nu își dau seama întotdeauna de, de această situație. Deci ar trebui să introducem o formulare foarte clară. Dacă cineva are conturi uh, la aceeași bancă, dar uh, la mai multe sucursale cu mai multe nume, atunci fiecare cont să fie acoperit până la suma de 100.000 de euro de acest sistem de garantare a depozitelor. Apoi, un alt aspect se referă la fondurile uh, sistemului de garantare a depozitelor. Dacă există un, uh, un uh, depozit de 5.000 de euro, se folosesc doar 1.000 uh, de euro din acești, din acești bani. Deci facem economii foarte mari în momentul în care discutăm de aceste fonduri de garantare a depozitelor bancare dacă banca respectivă de faliment. Deci, depozitarii, uh, clienții nu vor trebui să plătească taxe bancare foarte mari. Cred că și Comisia Econ și Consiliul sunt de acord cu această abordare. În plus, aș dori să propun o mai bună uh, protejare a băncilor, deoarece uh, foarte important pentru clienți este ca o bancă să nu dea faliment. Dacă acest lucru se întâmplă, însă clienții, consumatorii trebuie să fie liniștiți, deoarece știu că uh, sunt acoperiți până la 100.000 de euro. Aș dori să mă refer acum la fondurile folosite pentru o intervenție uh, timpurie, poate la un moment și mai timpuriu decât cel propus, în, uh, cel propus de către comisie. S-a făcut și o altă propunere, un lucru pe care îl susțin, este vorba de interconectarea sistemelor dintre diferite state membre. Comisia dorește ca acest lucru să fie obligatoriu. După părerea mea, acest lucru ar trebui să fie pe bază voluntară Întrebarea, semnul cel mai mare de întrebare este că dacă există un asemenea sistem obligatoriu, atunci uh, se poate manifesta un uh, turism bancar. Deci, după părerea mea, statele uh, membre trebuie să hotărească dacă doresc să participe la acest sistem de, de împrumutare reciprocă între bănci. În ceea ce privește uh, sistemul, um, riscul sistem, sistemic, Comisia propune propune un, uh, un text care, să, care ține seama de diferențele care există în statele membre. Însă, pentru consumatori sunt foarte importante, este important să fie acoperită și și uh, conturile legate de uh, proiecte imobiliare. Asemenea, bănci, de exemplu, s-ar putea, dintr-o anumită uh, circunstanță, să primească niște uh, ratinguri foarte nefavorabile pentru ele, deci ar trebui să vedem exact ce formule putem uh, folosi din acest punct de vedere. În, în ceea ce, ce privește formularele de informare a consumatorilor, acestea cred că ar trebui să fie standardizate și uh, în extrasurile de cont ar trebui să fie prezentate informații în ceea ce privește uh, sistemul de garantare a depozitelor trebuie să ținem seama și de aspectele care țin de regimul lingvistic când uh, discutăm despre informarea consumatorilor. Deseori, consumatorii nu, nu primesc aceste, nu primesc toate aceste informații Mă voi opri aici și aștept schimbul de opinii. Mulțumesc, Suzana, spune domnul președinte. Este foarte mult ceea ce ați făcut până acum. Să vedem care este părerea raportorilor din uh, umbră. Doamna Styler. Thank you to our rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei raportoare Roitova. Cred că ați făcut o muncă extraordinară încercând să redactați acest document E păcat că în traducere s-au făcut anumite modificări. Este întotdeauna păcat. Eu susțin ideea că uh, garantarea depozitelor trebuie să fie acordată și instituțiilor. Cred că este foarte important dacă ne gândim, de exemplu, la ce s-a întâmplat în Regatul Unit. Știm că Bank of Scotland uh, face, și Halifax fac parte din Lloyd's Group acum, iar persoanele care au conturi la această bancă au trecut acum la Lloyds și nu știu că garantarea uh, este pe instituție și nu pe filială și cred că este foarte important să se comunice aceste informații. De asemenea, ați vorbit despre depozitele care sunt temporar mai mari, ați vorbit și despre redundanță. De exemplu, dacă cineva are, cumpără o casă, banii din cont, de, contul lui este dintr-o dată alimentat cu mult mai mulți bani, însă e temporar și trebuie să țină cont de aceste circumstanțe. Când a avut loc criza, foarte multe persoane au fost uh, prinse pe nepregătite. Am văzut ce s-a întâmplat în Regatul Unit și în țările de jos și cred că, pe, după cum ați spus și dumneavoastră, pentru Regatul Unit și pentru Danemarca, uh, ar fi mai ușor decât pentru alte state. Nu cred că trebuie să scăpăm de această problemă deocamdată. Cred că este un punct de negociere, într-adevăr, însă sunt de acord cu dumneavoastră că tranziția ar putea să fie o cale de progres, deși altor state li s-ar putea părea mai dificil. Am vorbit cu raportorul de la Comisia Econ, de asemenea, și uh, am încercat uh, să discutăm despre un posibil compromis și cred că am uh, reușit să ajungem pe un teren comun. E vorba mai mult de o uh, transformarea regulilor ca să fie mai severe, nu neapărat o schimbare a lor. Și poate ne puteți da o altă opțiune. În loc de 100.000 de euro să fie 150.000 de euro ca să avem o opțiune de negociere. Mulțumesc oricum pentru munca dumneavoastră. E un act legislativ foarte important. Știu că pentru Comisia Econ este important, dar din punctul de vedere al protecției consumatorilor ar fi foarte important să obținem aceste cifre și a reprezenta un pas înainte în protecția consumatorilor și ca să evităm cele ce s-au întâmplat cetățenilor în 2008. Mulțumesc foarte mult, doamna Roitova. Mulțumesc, doamnă Styler. Sunt de acord cu dumneavoastră Iată că arată cât de important este să ne ocupăm și de serviciile financiare și în curând vom avea multe în acest domeniu. Domnul Kreuzmann, în numele domnului Schmidt. Welcome. <coughs> Thanks, Madam Reutova, for, her, for your opinion. The European rules... Mulțumesc, doamnei Reutova, pentru aviz. Regulile privind sistemele de garantare a depozitelor trebuie să fie bazate pe mai multe principii. Acest sistem trebuie să fie robust, adică să beneficieze de încredere din partea deponenților și să sporească stabilitatea financiară. Regulile trebuie să fie simple, ușor de înțeles, adică pentru deponenți, și ușor de aplicat pentru bănci și pentru alte organizații responsabile de SCD-urile naționale. Regulile trebuie să fie armonizate, adică să se sporească piața internă pentru servicii financiare și să creeze un, condiții egale pentru toată lumea în Uniunea Europeană. Finanțarea ar trebui să fie făcută ex ante și uh, să se țină cont de contribuția la risc. Trebuie să uh, se țină cont de toate aceste lucruri și să se acorde stimulente pentru modelele de afaceri cu grad de risc mis, mic. Uh, și trebuie să se țină cont în stabilirea targeturilor de riscuri. Și pentru noi cel mai important la grupul nostru este să se reducă perioada la 5 zile, după cum a propus domnul Simon la raportul de la Econ. Acest lucru este cel mai important pentru consumator pentru că o perioadă rapidă de plată este importantă pentru ca deponenții să aibă încredere în sistem. Consumatorii trebuie să primească banii înapoi cât mai repede după un faliment și uh, să se, reduce, să se reducă deci perioada la 5 zile lucrătoare, după cum a spus domnul Simons. Apoi, în ceea ce privește dimensiunea fondurilor, cred că trebuie să se stabilească o valoare maximă, dincolo de care să nu se poată cere, să nu se poată cere contribuții adiționale. Dacă dimensiunea fondurilor nu este reglementată, nu vom avea condiții egale pentru că unele state membre fac uh, fonduri ex-ante foarte mari iar altele au contribuții numai dacă fondurile au ajuns la nivelul țintă. De asemenea, credem că trebuie să se ceară o contribuție a instituțiilor care țin de sistem. Nu susținem, deci, amendamentul 3 și considerentul 24. Suntem pentru armonizare de plină a reglementării europene ca să desăvârșim și să sporim piața internă, piața unică. Domnul Schmidt, colegul meu, este de aceea dezamăgit că doamna Roitova în propunerile ei se îndepărtează în multe feluri de la ideea de armonizare. Suntem împotriva articolului 12 la, uh, amen, articolului, amendamentului 12 la articolul 5 pentru că astfel s-ar crea probleme pentru consumatorii suedezi care au conturi la bănci daneze ce operează în Suedia. Autoritățile locale pot uh, și ar trebui și ele protejate mai bine, respectiv conturile lor de economie ar trebui să fie uh, mai bine protejate, iar conturile diferite la diferite filiale ale aceleiași bănci trebuie și ele protejate. Suntem împotriva amendamentului 13 la articolul 6, care se referă la posibilitatea ca statele membre să nu uh, acorde um, nume de marcă diferite pentru aceeași instituție de credit noi dorim să se poată folosi nume diferite de către bănci, uh, însă acest lucru contravine experienței uh, crizei financiare, pentru că consumatorii trebuie să caute bănci care oferă mai, o mai bună protecție. Gândiți-vă la Danske Bank în Suedia, care ține de sistemul danez și poate oferi o protecție mai bună decât băncile suedeze pentru anumite produse. S-ar crea distorsiuni imense pe piață din această cauză și, de asemenea, intrarea și ieșirea din sistemele naționale trebuie facilitată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Fox și văd că și doamna Rüle este aici, dorește să contribuie și alți colegi, dar le vom da cuvântul după aceea. Mai întâi domnul Fox. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând doamnei Roitova. Noi considerăm că a avut o abordare pragmatică și un număr de propuneri sunt salutare, mai ales în ce privește asigurarea unei, uh, unei poziții de egalitate pentru toate băncile în Europa uh, includerea unor echilibre, sisteme de echilibrare temporare e logică și credem că ar putea duce la mai multă încredere din partea consumatorilor pentru protecția lor. Uh, susținem și propunerea de a elimina articolul 11 în legătură cu situațiile de risc Sigur că situațiile sunt diferite de la stat la stat și avem nevoie de flexibilitate pentru ca fiecare stat membru să-și uh, stabilească propriile niveluri și poate că e bine și să uh, diluăm uh, propunerea în legătură cu împrumutul reciproc, propunerea Comisiei, noi chiar am dorit să eliminăm de tot această propunere, pentru că are implicații în legătură cu stabilitatea financiară, încrederea consumatorilor și egalitatea între toate băncile. Uh, salutăm uh, propunerea doamnei Roitova. Ne bazăm mai mult pe depozitele acoperite, nu pe eligibile, dar credem că statele membre au nevoie de mai multă flexibilitate uh, în legătură cu contribuțiile ex ante și ex post, să se știe exact dinainte. În legătură cu perioada de răscumpărare, în cazul unui faliment bancar, că se pare că pe asta se poartă discuțiile în dimineața asta, Uh, știm că există propunerea de șapte zile sau cinci zile lucrătoare a Comisiei. Uh, o susținem și nu ne convine nivelul armonizat de 20 uh, de zile propus de doamna Roitova, chiar dacă ar, s-ar propune o perioadă de tranziție până în 2015. Grupurile ALDE, Socialiști Democrați și grupul nostru, poate că și verzi ar fi în favoarea acestei măsuri, poate că doamna, doamna Roitova ar putea uh, să-și dea seama că în comisia noastră suntem mai mult în favoarea unei perioade de, șa- de 5 zile și că amendamentul, așa cum este el acum, nu, va, nu se va bucura de susținerea comisiei noastre. Deci eu aș sugera doamnei Roitova poate să uh, se gândească la o perioadă de 10-15 zile lucrătoare și o perioadă mai scurtă de tranziție, cred că vreo 2 ani pentru că trebuie să ajungem uh, la, la această perioadă de 5 zile lucrătoare mai curând decât uh, sugerează ea. Apoi, uh, cu includerea acestei mărci, este foarte important acest subiect cu Marea Britanie. Nu știu dacă această măsură este necesară, dacă fiecare filială din Marea Britanie, trebuie, dacă pentru aceasta trebuie pentru fiecare filială o autorizație separată, ar însemna o povară suplimentară și nu mă convinge că acest lucru este în beneficiul consumatorilor. Dar, în general, oricum, am avut o colaborare bună cu doamna Roitova și suntem de acord cu aproape toate măsurile prezente în, în avizul ei și uh, suntem încrezători că vom ajunge la un compromis. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Foc. Dacă cineva mai dorește să intervină, spune președintele. Bun. Înainte de a da cuvântul comisiei, poate vă interesează să știți că mi s-a solicitat să vă trag atenția asupra faptului că Comisia de Control European al Parlamentului Britanic a scris domnului Barroso în legătură cu acest, acest program de garantare reciprocă, probleme legate de subsidiaritate și vă vom transmite raportorilor și raportorilor din umbră această scrisoare, dacă doresc să ia cunoștință de conținutul ei, pentru că vine în sensul propunerii doamnei Roitova. Cred că e important, e important să știm faptul că și comisiile parlamentare din alte țări au uh, aceste preocupări. Foarte bine și cu aceasta dau cuvântul reprezentantului comisiei. E un domn sau doamnă, nu știu exact. Să, aibă, să fac un scurt comentariu pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, din păcate. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte voi încerca să mă concentrez pe subiectele cele mai importante pe care le discutăm. I won't give a complete overview. I think that's... Nu voi face o, o prezentare completă, că ați spus și asta că nu avem timp. Dați-mi voie să încep cu uh, orașele, cu localitățile, să vă informez uh, de ce uh, Comisia a sugerat să excludem uh, sectorul public. În primul rând, cele mai multe state membre, aproape toate, au făcut-o deja în trecut, uh, când am avut această listă de uh, excluderi, sau care deponenți ar fi uh, de exclus, asta a fost la latitudinea statelor membre și cele mai multe state membre nu au prevăzut nici o, niciun program de rambursare pentru sectorul public, inclusiv uh, orașele, localitățile. Uh, și aș dori să spun că primările localităților au acces ușor la piața de capital pentru că împrumuturile pentru sectorul public, inclusiv primăriile, sunt privilegiate conform directivei pentru cerințele de capital. Deci nu se aseamănă situația primărilor cu, o cu situația unei persoane fizice sau cu a unui IMM, care, da, ar trebui să fie apărat, garantată poziția acestora în directiva Comisiei. Deci primările, primările au acces uh, ușor la piața de capital, deci nu trebuie uh, protejate. La uh, echilibrele temporare, da, e bine că uh, dumneavoastră susțineți propunerea noastră, la fel ca și cu termenul acesta de plată. Uh, ne bucură și aici că comisia noastră se pare că e de acord în general cu faptul că deponenții trebuie să fie rambursați într-o perioadă scurtă de timp, pentru că mulți dintre ei probabil că nu au surse alternative de venit pentru viața lor de zi cu zi, pentru cheltuielile zilnice. În legătură cu numele filialelor, Comisia a făcut cercetări și uh, în acestea au fost implicate organiz- organizațiile consumatorilor și uh, e o problemă doar în uh, Regatul Unit, se pare, acest lucru. Deci, sigur, aici sunt avantaje și dezavantaje. Un avantaj ar fi pentru consumatori uh, că nu trebuie să se intereseze ce anume firmă apare pe documentul lui de cheltuieli. Pe de altă parte, există și dezavantaje pentru sistemul financiar. Pentru că, după cum a spus deja un membru al acestei comisii, ar putea apărea probleme de arbitraj și ar putea apărea probleme de distorsiune ale pieței, pentru că se pare că doar în Regatul Unit e posibil ca băncile să opereze sub nume diferite, fără a informa în legătură cu acest lucru uh, și deponentul, care nu știe că e aceeași bancă, dar n-am găsit nicio dovadă, deși am făcut cercetări, că acest lucru ar fi posibil și în alte state membre. Și în această privință, băncile ar fi poate și tentate și stimulate să deschidă un număr uriaș de filiale care, lucru care ar face situație foarte netransparentă pentru consumatori. Filiale care ar oferi fiecare propriul sistem de protecție și cred că în 26 de state membre consumatorii știu exact în care, la care bancă și-au făcut uh, depozitul cu care anume uh, entitate juridică au ei un contract. Deci nu cred că e neclar aici. Deci nu înțeleg foarte exact de ce ar trebui să schimbăm totul e un sistem simplu, o bancă, un depozit protejat și garantat, pentru că doar într-un stat membru situația este diferită. Și mă întorc la consultarea publicului, deși autoritățile din Regatul Unit au crezut că există stimulente negative într-un asemenea caz, eu zic că totuși în alte state membre totul este în regulă câteva cuvinte și despre contribuțiile astea bazate ă, pe risc. Noi credem că acestea sunt esențiale. În mod direct, ele nu contribuie la protecția consumatorilor. E adevărat, nu e nimic tangibil acolo pentru consumator. Cu toate acestea, în mod indirect, ă, cresc stabilitatea financiară, consolidează stabilitatea financiară și, în mod indirect, împiedică falimentele bancare, pentru că, în primul rând, aceste bănci pun mai mulți bani în, sistem, în sistemele care au un risc mai mare, deci este un stimulent pentru a opera cu un sistem uh, de afaceri cu riscuri mai scăzute și, în al doilea rând, am auzit adesea în această dezbatere, s-a făcut, s-a făcut referire la piața internă, la piața unică. Într-adevăr, nu ar fi fair pentru, pentru piața unică dacă băncile trebuie să plătească o sumă X într-un stat membru, o sumă Y în alt uh, stat membru, în comparație cu riscurile pe care și le asumă. Deci eu noi, noi credem că este uh, un aspect care trebuie armonizat la un moment dat, sau cel puțin până la, la un anumit punct. Și în încheiere, observație în legătură cu uh, prevenirea și așa mai departe și dacă n-ar trebui să fie uh, mai multe aspecte legate de prevenire prevenție. Poate că deja Comisia a făcut ceva în, de exemplu, la articolul 9, alineatul 5 din propunere, care permite doar intervențiile pentru că prevede faptul că întreaga sumă acestui program poate fi utilizată pentru a finanța transferul de depozite în caz de Mă rog, asta a fost utilizat în Regatul Unit, uh, dacă banii se transferă unei așa zise bridge bank, dacă se creează o bancă bună sau în area asta între ghilimele, dar în toate aceste cazuri se schimbă entitatea juridică în care este debitorul depozitului. Deci întreaga sumă poate fi folosită cu o limită a unei răscumpărări ipotetice. Apoi există o a doua limită pentru intervenția timpurie noi, numim, noi am trecut asta în, în proiectul nostru, orice altă măsură care nu duce, nu duce la, un depozit, nu, la un transfer al depozitelor. E vorba de susținere pentru lichidități și așa mai departe, deci garanții. Dar trebuie să fim conștienți și de faptul că astea sunt măsurile pe care le-am utilizat în criza financiară, care au dus la cheltuieli uriașe, suportate, desigur, de contribuabil. Comisia crede, după cum știți, probabil că vom face și o propunere detaliată în acest sens, probabil în cursul verii, că o intervenție timpurie nu este în mod necesar uh, sustenibilă și durabilă. Noi ar trebui să facem distinție aici. Mulțumesc foarte mult. Uh, well, thank you very much. Um, Mulțumesc reprezentantului Comisiei. Cred că informațiile acestea au fost foarte utile. Și acum dau din nou se doamnei Roitova vă confirm și calendarul. Deci, termenul pentru depunerea amendamentelor, joi la amiaz, se va vota. The 9th of May, so essentially we're driven by that timetable and the... Se va vota în 12 și 13 și în plenarie, în plenarie se va vota în 1 iunie. Just have a very brief... Doamna Noitova, dacă vă dau cuvântul pentru a face un rezumat, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție. No, děkuji. Eh, v první řadě si myslím, že by IMCO... Vă mulțumesc. În primul rând, cred că Comisia IMCO ar trebui să aibă o poziție foarte puternică în ceea ce privește perioada de rambursare. În uh, întâlnirea cu raportorii din Umbra am sugerat să fim de acord cu toții cu un regim care să ne permită să ajungem la o perioadă scurtă cât mai repede posibil. În același timp, trebuie să avem o poziție de negociere cu Comisia Econ um, pentru a ajunge la o poziție uh, acceptată și de către statele membre. Sper să ajungem la un uh, compromis. Dacă ar fi posibil să ajungem la șapte zile în acest moment, eu aș fi uh, de acord cu acest lucru, însă cred că nu ar fi o poziție foarte bună de a începe negocierile acestea. Cred că o abordare pe părți ar fi mai bună. În ceea ce privește uh, localitățile, autoritățile locale, Acestea nu sunt legate, cel puțin în unele state membre, de bugetele naționale și nu întotdeauna au un acces ușurat pe piețele de capital. De aceea consider că și uh, depozitele lor ar trebui să fie acoperite, cel puțin până la un anumit plafon, pentru a le împiedica pe acestea să ajungă la uh, deficite foarte mari și să aibă probleme, drept urmare, să-și plătească angajații. În ceea ce privește diferitele um, mărci, aici eu am informații diferite. Deseori, consumatorii uh, cred că sunt uh, diferite mărci cu o singură, care funcționează sub o singură licență. Deci dacă ar, ar trebui să acceptăm propunerea comisiei, uh, băncile ar fi obligate să informeze consumatorii despre toate aceste mărci și despre ce lucruri sunt acoperite sau nu. Nu sunt de acord nici cu domnul Schmidt în ceea ce privește creșterea până la 12 luni. Nu cred că aici uh, putem vorbi despre armonizare, însă nu pot să intru în detalii. Vă mulțumesc, până domnul președinte. Cred că este o părere foarte largă. Știu că trebuie să rezolvăm anumite aspecte, însă vei colabora, sunt sigur de acest lucru, cu, cu colegii în zilele următoare și avem ocazia și pe 12 aprilie să discutăm acest lucru. Trecem la următorul uh, punct și îi spun bun venit lui Antonio Panzeri, care este uh, raportorul pentru această propunere foarte importantă legată de um, omologarea vehiculelor uh, agricole și forestiere. Trebuie să vă spun că avem un nou calendar după discuția cu raportorului și acesta este un motiv pentru care am amânat prima discuție. Cred că este un uh, raport intermediar din partea domnului Panseri, deoarece Vom discuta mai mult mai târziu. Am planificat și o audiere și vom da mai multe detalii mai târziu. Ce voi face acum este să-i dau cuvântul domnului Panțeri. Astăzi nu este ocazia să avem o discuție foarte detaliată, deoarece vom face acest lucru cu ocazia audierii. Dânsul ne va prezenta o, o, primire, o privire de ansamblu. Doamna Suli este aici, domnul Rula. eu din partea grupului ECR, domn, domnul Sandegard nu este aici, domnul Sanvini este prezent toți sunt uh, raportori din uh, umbră. Și dar, domnule Panțerin, poate ne spuneți care este starea actuală și apoi uh, vor lua cuvântul uh, raportorii din umbră. Cred că și domnul Vosinis este prezent din partea comisiei, însă poate nu vom avea timp pentru a vă da și dumneavoastră cuvântul. Domnule Panței, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Molto brevemente, eh, anche perché avrei... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că, tocmai, după cum am spus, vom avea ocazia să discutăm uh, acest subiect în detaliu. Vreau să spun că mi se pare destul de clar pentru toți că obiectivul propunerii este să stabilească o serie de norme armonizate în legătură cu fabricarea acestor vehicule agricole și forestiere și e clar că obiectivul principal e cel de a garanta buna funcționare a pieței interne fără a pierde din vedere protecția mediului și uh, siguranța circulației rutiere până la locul de muncă. Propunerea contribuie în plus la o bună competitivitate a industriei pentru că simplifică legislația actuală privind omologarea. Noi, în cursul acestor ultime săptămâni, am avut o serie de întâlniri cu uh, părțile interesate, cu reprezentanții Comisiei Europene, de asemenea, și Aici au uh, ieșit, au reieșit anumite uh, probleme specifice, aș dori doar să vi le enumăr, nu intrăm pe fond, pentru că pe 12 aprilie va, vom organiza această discuție la IMCO, la care vor participa și reprezentanții la nivel european a diferitelor organizații interesante de această problemă. Am identificat patru categorii unde cred eu că e bine să uh, discutăm în detaliu. Uh, în primul rând, calendarul și actele delegate, în al doilea rând, serviciile după vânzare, deci reparații și întreținere și apoi problema siguranței. A treia categorie, cerințele tehnice și emisiile de gaze, de noxe și, în, al, în ultimul rând, vehicule de categoria U. În legătură cu calendarul, sigur că există aici opinii diferite, data prevăzută pentru intrarea în vigoare e 2014, Eh, există și păreri contrare că ar fi o problemă de supraîncărcare legislativă, ca să spun eu, și actorii uh, implicați fac eforturi uh, teribile pentru omologare și noi înțelegem că ar, propunerea Comisiei 2014 a fost făcută ca să se evite apariția situațiilor în care uh, sub, să se suprapună diverse uh, norme, de aceea e bine să avem un unic regulament decât să avem mai mult de 20 de directive în acest domeniu, dar trebuie să ne întrebăm dacă putem avea aici soluții de compromis care să aducă un echilibru între nevoia de a crea norme armonizate și, uh, sigur, necesitățile actorilor interesați în procesul de omologare ca să avem, sigur, în această perioadă de intensă activitate în procesul de omologare, să avem și un timp de respiro. Deci, o, o temă importantă. În al doilea rând, serviciile după vânzare, accesul la informațiile tehnice eh, specifice în ce privește capitolul 16, am făcut și acest obiectul unei analize și mulți au subliniat par- caracterul particular acestui sector. Uh, au mai rămas probleme deschise uh, cu legătură la potențialul impact al noii propunere pentru serviciile post-vânzare și aspecte legate de siguranța consumatorilor uh, ca urmare acestui proces de reparații. Eu cred că și aici trebuie să găsim un sistem de garanții care să permită să ținem cont și de exigențele firmelor și acel, a firmelor de piese de schimb și de reparații. Și aici este o temă importantă, și anume cea a siguranței. Și e un punct fundamental de care e mai bine să ne ocupăm, cred eu, în cadrul acestui regulament. Faptul că am eliminat din directiva pentru mașini și vehicule uh, agricole și forestiere, acest aspect rămâne o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, pentru că uh, tema aceasta siguranței riscă să se regăsească pe din afara propunerii și noi am solicitat serviciilor Parlamentului să efectueze un studiu în care să analizeze relațiile între directiva pentru mașinile și această nu, mașini și această nouă propunere, tocmai sub aspectul siguranței. Și apoi celelalte două puncte, în ce privește cerințele tehnice și emisiile de noxe, acestea fac uh, obiectul discuțiilor privitoare la sistemul de frânare, Propunerea își dorește să simplifice procedurile administrative, în primul rând, dar oricum aici apar și uh, uh sistemele de frână cu ABS. E sigur un instrument eficient, mai ales și pentru îmbunătățirea siguranței, dar poate că există și alte mecanisme care să fie luate în considerare, uh, la care să se poată face de asemenea referire în document. Și, în fine, vehiculele de categoria U. Aici, problema este cea de a uh, include și mașini, mă rog, mașinile mobile care nu sunt utilizate pe drum, deci nu se implică direct în circulația rutieră. S-ar părea că acestea nu trebuie să facă obiectul acestui regulament, însă problema este că ele nu sunt nici tractoare, nici mașini uh, uh, forestiere modificate. E vorba ca și în trecut de mașini care au caracteristici deosebite, specifice. Aici trebuie să verificăm dacă excludem această parte din regulament sau dacă găsim altă soluție utilă, așa anume să prevedem un capitol specific pentru aceste mașini. Și apoi mai sunt alte două lucruri cerute de anumiți operatori care pun sub semnul întrebări necesitatea de a introduce o nouă categorie, mai ales în ceea ce privește vehiculele ATV, vehicule cu patru roți similare motocicletelor, dar care au și funcții uh, agricole tipice pentru tractare. Și apoi vehiculele side-by-side, side, așa numite, care sunt încă și mai mici și aici sunt și acestea utilizate pentru uh, împingere sau tracțiune. Poate s-ar putea găsi o uh, corespondență mai bună în categoria T, dar toate aceste teme au fost analizate și în final vă spun că oricum există o conștientizare generală că trebuie să ajungem la un regulament unic, părere uh, care se bucură de un consens, pentru că, sigur, trebuie să ne aducem și noi contribuția la construirea pieței interne, la protecția mediului și la siguranța rutieră și la locul de muncă. Cam acesta ar fi cadrul general în care am încercat noi să ne mișcăm în aceste săptămâni. Dumneavoastră, domnule președinte, v-ați referit deja la calendar. Deci eu nu mă rămân decât mie, nu mă rămân decât să vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Panzeri, pentru acest rezumat foarte bun al punctelor celor mai fierbinți. În primul rând, aș dori să confirm pentru comisie că am avut o, vom avea o audiere foarte importantă pe 12 aprilie. Coordonatorii vor aproba programul în această după-amiază. Și până pe 24 mai se va face traducerea și 14-16 iulie depunerea amendamentelor, 6 iulie uh, discuție, vot în octombrie în comisie și plenară în noiembrie. Calendarul este paralel cu cel al Consiliului și avem în această după-amiază o audiere în legătură cu motocicletele și este foarte interesant să vedem care sunt punctele comune legate de revizia tehnică și așa mai departe ale acestor vehicule și a motocicletelor. Cred că în această după-amiază vom primi informații suplimentare pentru ambii raportori, informații tehnice, și uh, încă o chestiune importantă și pentru echipamente și pentru motociclete este supravegherea pieței, pentru că sunt vehicule importate, echipamente care nu respectă omologarea tip europeană. Vom cere un studiu și în acest sens și cred că împreună vom progresa. Raportorii din umbră, inclusiv eu, avem șansa să adăugăm doar câteva lucruri scurte pentru că discuția cuprinzătoare pe acest raport va avea loc în mai-iunie, deci nu cred că trebuie să intrăm acum în detalii. Dar îi dau cuvântul mai întâi doamnei Sartori, care o reprezintă pe doamna Suie. Domnul Manders nu este aici, nu știu dacă domnul Kreuzmann vrea să vorbească, doamna Rule este aici. Eu practic mi-am spus cuvântul ca raportor și mai este și domnul Salvini, dar începe doamna Sartori. Grazie, președinte. Il... Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, doar ieri seară uh, am fost întâlnit de grupul meu să-l uh, să înlocuiesc pe doamna Sulin. Și doar uh, de, am avut la ore doar la dispoziție doar câteva ore pentru a analiza documentul. Sunt de acord în general cu domnul Panțeri. Cred că ne-a explicat foarte bine toate problemele care au mai rămas în discuție în acest sector. Sunt de altfel aceleași probleme ca cele pe care le evidențiasem el la o primă lectură și mi se pare că uh, temele care au, ne-au fost prezentate, întâi piața unică, cred că aici toți suntem de acord, mai apoi tema siguranței și a protecția, protecției mediului sunt cele care vor fi probabil firul conducător a acestui regulament. Mi-am pus și eu problema temei intrării în vigoare, vigoare a normelor, dar sigur, aici vom lua o decizie împreună. Îi mulțumesc raportorului. Cred că vom face treabă bună. Vă mulțumesc. Uh, Domnule Kreutzmann, aveți ceva de adăugat? Uh, doamna Gule. ID. Haide. Yeah. Sorry, uh, ich kann es ganz kurz machen. Also ich habe... Și eu voi fi foarte uh, succintă. Pe mine mă interesează un lucru. Cred că am putea să discutăm cu domnul uh, raportor Van de Cam, deoarece există lucruri care se uh, suprapun. De exemplu, aceste ATV-uri, nu știm exact unde, unde se încadrează. Și apoi, în ceea ce privește vehiculele cu două roți, și aici trebuie să vedem exact care este situația. Uh, în ceea ce privește termenele pentru înaintarea amendamentelor, acestea sunt uh, diferite între comisiile noastre și între aceste vehicule și motociclete. Apoi, cred că ar trebui să includem și emisiile și informarea legată, informațiile legate de atelierele independente și siguranța. Domnul Triantafilides, domnul Salvini, bine. Încă niște comentarii finale din uh, partea mea ca raportor din umbră, revenind la ce a spus doamna Rüle. Cred că această chestiune a calendarului e foarte importantă. Domnul Panzeri s-a referit la vehiculele T6. Cred că este o chestiune legată de directivele specifice. Sunt produse folosite pentru agricultură și alte scopuri. Și cred că ideea finală este că la categoria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 trebuie să avem uh, niște cerințe specifice referitoare la echipamentele rutiere. Este o problemă rămasă nerezolvată de mult timp pentru că în diferitele state se cer diferite tipuri de autorizare pentru astfel de vehicule care merg pe drum între un uh, obiectiv și altul. Cred că cer, trebuie să cerem Comisiei să armonizeze aceste cerințe și am dori să ne gândim poate la un fel de anexă pentru acest subiect. Nu știu exact la ce se gândește și domnul Panzeri domnule reprezentant al comisiei, nu știu, vom avea ocazia să discutăm în detaliu mai târziu. Doriți deocamdată să adăugați ceva? Pentru că nu prea avem mult timp la dispoziție, dar vă dau cuvântul dacă toți sunteți aici. Doriți să spuneți un lucru, două? Bun, atunci aveți cuvântul. Da, domnule președinte, foarte pe scurt vreau să-i mulțumesc domnului Panzeri care uh, se ocupă de aceste propuneri pe care le-aș discutat cu Comisia. Două mici observații. În primul rând, în legătură cu datele de aplicare, în general nu am niciun comentariu specific în legătură cu propunerea. Este propunerea pe care o avem deocamdată. În legătură cu data de aplicare, trebuie să ținem cont că anumite chestiuni nu mai pot fi amânate de exemplu, chestiunile de siguranță și frânarea de asemenea. În legătură cu uh, cerințele referitoare la post-vânzare, garanție și așa mai departe, trebuie să subliniem faptul că noi, Comisia, împărtășim punctul de vedere și îngrijorările tuturor părților interesate și ținem cont de specificul tractoarelor față de alte vehicule. Însă trebuie să ținem cont de faptul că există o politică uh, referitoare la includerea acestor informații în omologarea tip. Comisia analizează perioada pe termen lung și în această fază suntem foarte optimiști și credem că ne vom atinge obiectivele în această politică. Și la categoria U, care este o altă chestiune interesantă, dacă, și anume dacă va fi nevoie de mai multe categorii sau nu în acest regulament, eu vreau să vă spun că dacă vom putea avea câteva cerințe îndeplinite de anumite vehicule, atunci, fără îndoială, trebuie să fie incluse în acest regulament. De asemenea, avem intenția de a avea și pentru vehiculele agricole și forestiere Uh, chestiuni specifice față de uh, echipamentele mobile rutiere. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Cred că uh, știți că în studiul nostru referitor la reparații și întreținere ne vom ocupa de unele din aceste probleme, pentru că cadrul de concurență în care sunt organizate serviciile pentru astfel de echipamente este diferit de cel al mașinilor. De aceea este o altfel de întreținere, însă ar trebui să fie la fel ca pentru mașini. Vrem să discutăm, vom afla aceste informații și vom discuta și cu dumneavoastră. Domnule Panzeri, am plăcerea să vă dau cuvântul pentru comentariile finale solo due battute per dire questo, che io ovviamente sono d'accordo su una... Mulțumesc, vreau să spun că sunt de acord că trebuie să organizăm o discuție cu raportorii din umbră. E bine să o facem imediat, după întâlnirea din 12 aprilie, când vom continua să avem o primă schiță, ca să spun așa, a, a raportului. Cred că am înțeles că putem să găsim niște date de comun acord. Da, sigur, asta trebuie să hotărâți dumneavoastră, domnule președinte și mai ales în ce privește vehiculele cu două roți și în ce privește restul vom încerca să vedem cum facem această discuție. E bine să lucrăm oricum într-un spirit de colaborare ca să găsim, ca să facem un raport care se bucure de, de acordul comisiei noastre și apoi de al, acordul plenului. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și eu. Cred că e bine, avem un calendar care să ne permită să conlucrăm uh, și apoi să lucrăm uh, bine și cu Comisia. Cum a spus doamna Rule, e bine să avem un întâlnire între noi și domnul de Camp, pentru că sunt niște probleme care trebuie examinate în comun. Oricum, mulțumesc uh, pentru activitatea noastră. Trecem la următorul articol, la următorul punct de pe de zi îl salut pe domnul Salvini în calitatea sa în premieră de raportor de când s-a alăturat Comisia noastră în 2009 și dau cuvântul pentru a ne da uh, pentru a ne înfățișa proiectului de aviz în legătură cu o reacție la Cartea Verde a Comisiei Europene, o abordare generală a protecției datelor personale. Domnule Salvini, vă dau cuvântul. Uh, then we have shadows here. Mr. Juvin, I see is here. Uh, Mrs. Gephardt is here. Mr. Kreuz... Doamna Gebhardt, domnul Kreuzmann e aici, domnul Mr. Trantafilides is here. We are going to be... Domnul Trantafilides, nu avem foarte mult timp la dispoziție, la dispoziție, dar iată că tot raportorii din umbră sunt aici și măcar avem, putem, da, câteva minute fiecăruia pentru a participa la discuție. Deci, domnule Salvini, vă dau cuvântul. Grazie Presidente, innanzitutto un ringraziamento al segretariato della Commissione per la... Mulțumesc, eh, mulțumesc în primul rând secretariatului pentru colaborare. Segnateci dal Parlamento e l'equilibrio che si deve trovare. Sigur, trebuie să găsim un echilibru între protecția consumatorilor, de care ne ocupăm în primul rând, și preocuparea intereselor uh, mai ales ale IMM-urilor, dar ale societăților comerciale în general, pentru care costurile pot, pot să fie foarte ridicate câteodată. E vorba de abordare globală la pro, față de protecția datelor personale în Uniunea Europeană. În primul rând, bine, sunt șase puncte în documentul meu. Obiectivul e de a avea un text uh, cât mai consensual pentru toate grupurile politice, ca apoi să înaintăm Comisiei Libe deci am încercat să ajungem la un echilibru, mai ales în ce privește platformele electronice pe internet, unde să fie puse datele eh, pe care zeci de mii de cetățeni europeni deja le pun la dispoziție și mai ales pun la dispoziția firmelor. Deci trebuie să găsim o protecție uniformă și armonizarea necesară de nivel înalt. În general, grupul nostru pentru libertate și democrație, suntem chiar alergici la discuțiile de, în ce privește armonizarea, dar în acest caz sunt necesare, mai ales, că la aceste, mai ales pentru aceste platforme electronice, prin asta trebuie să treacă protecția consumatorilor. Sigur, toată lumea uh, își poate aduce contribuția, însă, uh, din păcate, nu avem mult timp la dispoziție. Termenul pentru amendamente este joi uh, la amiazi. Uh, Însă am încercat oricum, ținând cont de protecția consumatorilor, să uh, avem o activitate de sensibilizare fa- față de niște soluții alternative ale unor controverse eventuale și aici am invitat și Comisia să facem o evaluare de impact pentru această autoreglementare a sectorului în diferite țări europene. Asta este doar o schiță, desigur, și sper că toată lumea își va aduce contribuția, mai ales raportorii din umbră. Sigur, și noi am putea aduce unele modificări, dar textul este unul concis, așa că mă opresc aici și uh, aștept cu interes să văd ce aveți dumneavoastră de spus. Uh, Vă mulțumesc pentru acest text care cred că pune accent pe multe lucruri importante pentru comisia noastră. Să vedem care este poziția raportorilor din umbră, domnul Juvan. Mulțumesc, domnule președinte. Uitați, pe acest subiect, chestiunea datelor cu caracter personal uh, are două subiecte noi. În primul rând, evoluția tehnologică, globalizarea, schimbul de informații se face altfel, apar rețelele sociale și publicitatea online și apoi mai sunt și noile practici de colectare de informații online și trebuie să știm cum anume putem uh, înțelege aceste moduri de colectare a datelor cu caracter personal. Cred că va trebui să includem aici uh, chestiuni pe acest subiect, psihologia comportamentală, geolocalizarea, rețelele sociale și așa mai departe. În al doilea rând, armonizarea legislațiilor naționale este absolut necesară și am înțeles ce ați spus, domnule Salvini, dar dacă nu ne armonizăm pe acest subiect, atunci nu armonizăm nimic, pentru că, prin definiție, în acest mediu nu există frontiere în protecția datelor personale. În al treilea rând, respectarea regulilor. Și eu cred că autoreglementarea are limite aici, în domeniul protecției. Avem nevoie de reguli, autoreglementarea nu este suficientă. În al patrulea rând, trebuie să insistăm să se țină cont de interesele IMM-urilor din motive evidente economice în Uniunea Europeană și de liberă circulație a informației. Următorul punct, punctul 5, sistemul de uh, semnalizare a încălcărilor dreptului la viață privată, pentru că putem să facem noi cât armonizare vrem, dacă nu există un sistem omogen de semnalizare a încălcărilor vor, a, vor apărea limite. În domeniul tehnic vreau să pun accentul pe necesitatea de a proteja datele personale în amonte și cred că ar fi interesant să redactăm o notă referitoare la Privacy by Design, o temă abordată în rapoartele precedente, un element care Uh, va fi foarte util în acest raport. Iată deci că sunt subiecte foarte numeroase, însă global chestiunile de monitorizare, de monitorizarea modurilor de colectare a datelor cu caracter personal și toate aceste noutăți care nu sunt acoperite de directivele anterioare, mi se par fundamentale. Mulțumesc, domnule președinte. So, thank you very much, Mr. Juvin. Mulțumesc, domnule Juvin. Doamna Gephardt. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Salvini, pentru munca foarte bună pe care ați depus-o. Cred că Comisia Europeană ne-a prezentat o propunere foarte bună, o comunicare foarte bună. Se referă aici la întrebări foarte importante. Acest domeniu al protecției datelor cu caracter personal a avut un rol foarte important întotdeauna mai ales în ceea ce privește relațiile care există între cetățeni și stat, autoritățile statale. În ultimii ani și în ultimele decenii s-a schimbat un lucru fundamental și este vorba aici de piața internă și de rolul uh, domeniului economic, care a crescut foarte, foarte mult. Trebuie să începem așadar să ne gândim la ce abordare vom avea din acest punct de vedere. Nu trebuie să discutăm doar despre comerțul pe internet, nu trebuie să discutăm doar despre platformele sociale, indiferent că este vorba de Twitter sau de Facebook, platforme în care tineri mai ales își pun la dispoziție foarte multe date personale. Însă trebuie să discutăm și despre comerț și despre foarte multe informații care trebuie să fie oferite de către cetățeni în acest proces de uh, participare la comerțul online. Aici trebuie să existe reguli foarte clare pentru ca cetățenii să înțeleagă ce au de făcut în momentul în care își pun la dispoziție aceste date personale. Există un, un domeniu așadar foarte larg la care trebuie să ne gândim. Și din acest punct de vedere, de vedere nu trebuie să ținem seama doar de, de drepturile fundamentale, ci și de drepturi uh, legate de participarea la comerț. Din păcate, întotdeauna este foarte puțin uh, loc prevăzut pentru aceste uh, avize și putem adăuga din acest punct de vedere foarte puține lucruri. Cred că trebuie să punem uh, un uh, accent foarte mare și ați făcut acest lucru deja în raport pe transparența în uh, domeniul protecției datelor personale. Trebuie să ne asigurăm că există o, um, o, o posibilitate de urmărire a datelor și există dreptul de a retrage anumite date și persoanele private trebuie să aibă drepturi consolidate în acest, din acest punct de vedere. După părerea mea, avizul, și, avizul pregătit de dumneavoastră reprezintă o bună bază de a lucra. Și eu voi înainta amendamentele pe care le consider necesare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Gebhardt. Spune domnul președinte, acum domnul Kreutzmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-l felicit pe domnul uh, Salvini pentru propunerile foarte bune înaintate, deoarece, într-o formă atât de, de comprimată, a reușit să trateze toate problemele legate de protecția datelor cu caracter personal. În primul rând, datele cu caracter personal sunt foarte importante, mai ales pentru tineri. De aceea este foarte important că se amintește aici posibilitatea ștergerii acestor date cu caracter personal. Trebuie să vedem cum ajungem la cele mai bune soluții în acest domeniu. În al doilea rând, operatorii economici trebuie să știe care date pot fi, pot fi salvate și care nu. Și drept urmare este foarte importantă această armonizare la nivel european putem ajuta piața internă să se dezvolte mai mult dacă avem aceleași baze în Uniunea Europeană. În al treilea rând, salutăm faptul că se face referire la sarcina administrativă care apasă pe întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie să ne asigurăm că aceste costuri să fie cât mai mici posibil, deoarece știm foarte bine că pentru întreprinderile mici și mijlocii costurile administrative în proporție cu veniturile sunt întotdeauna foarte mari. În general, doresc să-mi exprim din nou mulțumi, mulțumirile pentru această propunere foarte bună. O sprijinim și o să vedem dacă putem înainta amendamente pentru a completa această propunere. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Engstrom. Mulțumesc. Sunt și eu de acord cu antevorbitorii este o, un aviz foarte bun și și uh, documentul de lucru primit din partea Comisiei Libe este unul bun. Într-adevăr, sunt uh, lucruri foarte bune care trebuie reglementate, nu putem să ne bazăm doar pe autoreglementare. Și este foarte bine, este adecvat să facem această reglementare la nivel uh, european, deoarece armonizarea ajută întreprinderile să aibă activități uh, transfrontaliere. Deci este bine să avem această armonizare la nivel european. În același timp, nu ne-am uh, dorit să mergem prea departe. Acest lucru este posibil. De exemplu, în Suedia există o asemenea legislație din anii 70 la un, an, la un uh, moment dat a existat un caz în care cineva a scris pe un blog uh, uh, despre un prieten care scrintise glezna și, din păcate, acest caz s-a încadrat în protecția datelor personale, deoarece este vorba de informații medicale și Desigur, acest lucru nu, nu, nu ne dorim să ajungem până la această situație. Apoi, aș dori să fac o observație în ceea ce privește dreptul de a fi uitat, lucru care nu este amintit în opinie, ci în documentul de lucru. Este din nou un lucru foarte bun sau foarte rău, în funcție de ce înțelegem prin acest lucru. Deci, dacă înțelegem că, de exemplu, eu mă retrag uh, din, de pe Facebook, Facebook îmi șterge datele, atunci acesta este un lucru bun. Și cred că așa ar trebui să înțelegem acest drept. Însă, de exemplu, mă gândesc la mai mulți, uh, la, la câțiva foști uh, parlamentari care nu și-ar dori să fie uitați în totalitate. Există anumiți membri ai Parlamentului care ar dori, de exemplu, să se uite că au vândut amendamente pe bani. Deci, nu cred că ar fi bine dacă ar fi posibil să ștergi asemenea lucruri uh, despre tine sau afirmații ale altor uh, oameni făcute despre tine dar după părerea mea, acest aviz uh, merge în uh, direcția cea bună. Deci doresc să mulțumesc din nou raportorului. Ne apropiem de sfârșit. Chairman, and, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Salvini pentru uh, munca dânsului. Știm că um, protecția datelor uh, personale reprezintă un drept fundamental pe, pe baza articolului 7 din Carta Drepturilor Fundamentale. În, uh, ne aflăm într-o lume în care progresul tehnologic este tot mai rapid și de aceea este bine ca tehnologia să rămână neutră în ceea ce privește uh, protejarea datelor cu caracter personal trebuie să ne asigurăm că nicio zonă nu este scoasă din, uh, din uh, că toate zonele trebuie să fie supuse acestor standarde de protejare a datelor uh, personale. Trebuie să fie acoperiți trebuie să fie acoperite toate persoanele, indiferent de situația în care se află. Sunt de acord cu domnul raportor că cea mai bună modalitate de a ajunge la această obiectivă este să avem o armonizare a legislației din statele membre. Am văzut în ultimii ani că există lacune în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal datorită diferențelor uh, legislative dintre statele membre. După părerea mea, trebuie să fim mai uh, specifici trebuie să ținem seama de toate autoritățile care sunt uh, implicate în acest domeniu. Asemenea, standarde trebuie să fie, uh, să fie aplicate și în momentul în care colectarea datelor personale nu se întâmplă pe teritoriul Uniunii Europene, ci să țină seama, de exemplu, de noi fenomene cum, este, cum ar fi cloud computing. Aș dori să atrag atenția, domnule președinte, că um, trebuie să creștem uh, sensibilizarea pentru a înțelege cât de importantă este armonizarea uh, legislativă în toate statele membre. Creșterea conștientizării opiniei publice trebuie să însemne și faptul că cetățenii înțeleg exact care sunt condițiile și care sunt drepturile de care trebuie să se bucure. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, spune și domnule președinte. Aș dori să mă refer și eu la anumite aspecte. În primul rând, cred că domnul Salvini are dreptate în momentul în care pune accentul pe dimensiunea pieței uh, interne. În uh, propunerea comisiei există un capitol dedicat special uh, acestui aspect. Cred că faptul că comisia își dorește o armonizare a legislației în ceea ce privește um, datele cu caracter personal deoarece în acest moment uh, direct, directiva nu a fost pusă în aplicare în mod uniform de către statele membre și, după părerea mea, acest lucru reprezintă o, o problemă. Și această problemă a diferențelor cred că trebuie rezolvată. Nu este clar dacă Comisia are o propunere total nouă. Însă uh, cel puțin regulile existente cred că ar trebui să fie puse în uh, aplicare în mod consecvent. Comisia vede, consideră că există probleme în ceea ce privește notificarea. Există aici un pasaj important. Uh, autoritățile uh, care se ocupă de aceste aspecte sunt de acord că notificarea reprezintă un proces foarte greoi care nu aduce o valoare adăugată pentru uh, persoanele uh, fizice. Și dacă autoritățile se ocupă de protecția datelor personale, consideră că există o, o problemă aici, cred că și noi uh, trebuie să începem să ne gândim la acest aspect. Apoi, în ceea ce privește Um, consolidarea rolului grupului de muncă 29. Este vorba de un grup de muncă unde autoritățile responsabile se întâlnesc pentru a-și coordona activitatea. Acest uh, grup cred că ar putea fi sprijinit într-un mod uh, oficial Ar trebui să facem progrese în toate aceste domenii. Există alte două observații pe care aș dori să le fac. În ceea ce privește încălcarea obligației de notificare. Aș dori să vă aduc aminte că în momentul în care am uh, discutat despre drepturile consumatorilor în domeniul telecomunicațiilor, am uh, colaborat foarte bine cu Comisia Libă. Am investit foarte mult timp pentru dezvoltarea unui nou uh, cadru în ceea ce privește uh, violarea obligației de uh, notificare. A fost până. A fost. S-a spus că această propunere reprezintă un proces foarte greoi. Noi totuși am încercat să facem această propunere mai puțin uh, greoaie și mă mulțumește faptul că munca pe care am depus-o noi este preluată acum de către uh, comisie în mai multe uh, propuneri legislative. În ceea ce privește remarcile domnului Engstrom, și dreptul de a fi uitat. Cred că aici este vorba de datele pe care le-ai uh, oferit uh, personal. Când vine vorba despre lucruri pe care alți oameni le-au scris, alte persoane le-au scris despre tine, acest lucru uh, nu poate fi influențat. Cred că um, mulți tineri au aflat faptul că au intrat pe Facebook la un moment dat și au dorit să renunțe la datele pe care le-au pus acolo și au avut uh, dificultăți. Deci vă mulțumesc, domnule Salvini. Avem ceva timp până înainte de, de, a, începe, de a trece la vot. Mă bucură faptul că reprezentanta comisiei este alături de noi. Poate doriți să faceți niște comentarii și apoi va avea cuvântul din nou domnul Salvini. Mulțumesc, domnule președinte. Urmărim cu mult interes discuția de astăzi, diferitele puncte examinate de către comisie sunt foarte interesante și uh, obiectivul nostru este să pregătim o analiză de impact pentru propunerile legislative pe care le vom da în vară ca să clarificăm faptul dacă Comisia intenționează sau nu să propună texte legislative. Da, intenționăm să prezentăm astfel de texte la vară, după o analiză de impact care să țină cont de diferitele uh, puncte menționate. Comisia crede că acest subiect este foarte important, acest punct este unul din punctele slabe ale sistemului actual și în acest context trebuie să fim foarte atenți și să evităm să creăm o povară administrativă inutilă și să influențăm în exces IMM-urile. Mulțumesc! Well, thank you very much indeed for both for taking Mulțumesc pentru că ați avut această inițiativă, pentru această propunere. Știu că am vorbit înainte de alegeri uh, uh, despre acest subiect în legătură mai ales cu notificarea încălcărilor de caracterului confidențial al datelor, uh, calendarul și apoi dau cuvântul domnului Salvini. Așadar, raportorii din umbră au o perioadă scurtă de depunere a amendamentelor până uh, joi la amiaz. Apoi le vom analiza pe 12 aprilie. Aceste amendamente vom vota la LIBE pe 25-26 mai și la plenară în iunie. Și acum domnul Salvini, dacă dorește să fac un rezumat al discuțiilor. Sì, innanzitutto ringrazio... Mulțumesc în primul rând. Sigur, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Și doream să liniștesc pe domnul Juvan. Nivelul de armonizare, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie un maxim, total, pe această temă. Dincolo de familiile noastre politice, aici suntem de acord și suntem foarte conștienți, mai ales după cum spunea domnul Triantafilides, datele din cele șapte de state membre pot apoi să călătorească în întreaga lume. Deci, cu atât mai mult trebuie să avem certitudine în legătură cu cine colectează datele, la cine poate să ajungă și cum pot fi ele uh, șterse, eliminate. Aici trebuie să, trebuie să fie același nivel de protecție în cele 27 state membre, pentru că aceste date ajung în afara Uniunii Europene, fără nicio îndoială. La fel sunt de acord că acest lucru trebuie să se traducă în uh, cât mai puține uh, dificultăți și sarcini posibile, mai ales în legătură cu IMM-uri. Pentru că aici câteodată uh, IMM-urile sunt confruntate cu o povară de nesusținut și noi ținem să existe acest echilibru. Apoi, facilitatea eliminării datelor. Vorbea doamna Gebhardt despre acest lucru. Sigur, trebuie să fie unul din punctele cele mai bine relifate și aici amendamentele vor fi binevenite. Trebuie să fie clar că utilizatorii trebuie să fie foarte bine informați în legătură cu modul în care le vor fi prelucrate datele personale și uh, prin ce lanțuri de informații vor fi difuzate, pentru că eu pot să mă înscriu în, la Facebook sau să cumpăr, cumpăr un, un telefon celular pe internet, dar apoi sigur trebuie să știu unde și către ce alte firme sunt uh, transmise datele mele în legătură cu dreptul la uitare, ca să spun așa. Bine, aici trebuie să deschidem altă dezbatere. Nu avem timp acum. În legătură cu faptul că uniformizarea, uniformitatea trebuie să aibă un nivel maxim, după cum spunea domnul Engstrom și și domnul președinte Harbour, și aici suntem de acord, nu avem mult timp la dispoziție și nu avem nici spațiu. Literalmente, nu avem spațiu ca să uh, Eh, facem aici o discuție, dar sper că până joi să ținem cont de, de uh, opiniile dumneavoastră pentru un serviciu cât mai bun pentru milioanele de utilizatori cărora nu le sunt protejate datele în mod uniform în cele 27 de state membre la momentul actual. Președintele, mulțumesc, domnule Salvini, și așteptăm uh, să dăm amendamentele și să avem discuția finală. Cu asta, doamnelor și domnilor, trecem la vot. Avem uh, niște rapoarte foarte importante. În primul rând, uh, e vorba de uh, denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare a produselor textile. Dau da, întâi cuvântul domnului Mandă și uh, sper că și grupurile politice uh, își au uh, cartelele de vot și sunt pregătite pentru vot, dar în primul rând în cuvântul domnului Mandăs să ne prezinte, să ne clarifice cum stau lucrurile cu amendamentele și apoi dacă doresc să intervină și raportorii din umbră. Sigur că pot să o facă. Dar sper că domnul Mandez va clarifica lucrurile și avem propuneri și în legătură cu voturile în bloc. Deci, vă rog, domnul Manders. Of course, at first... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte eficientă pentru că e foarte plăcut să vedem că toți uh, vin la reuniuni, la reuniunile organizate și uh, ne aducem cu toții contribuția și găsim un compromis general. Vreau să mulțumesc secretariatului, serviciului juridic, pentru că au făcut o treabă perfectă și, în general, ce se află pe această listă de vot e, reprezintă o copie a primei lecturi adoptate în plenară. Sunt doar câteva schimbări minore din uh, pricina unor amendamente și le voi supune la vot prin amendament oral. E vorba doar o, de o aprobare a textului în rest, sper că putem vota cât mai multe în bloc ca să mai câștigăm timp, pentru că avem o întârziere de 20 de minute și o putem recupera dacă votăm în bloc. Mulțumesc mult și sper că majoritatea celor de la comisie Uh, vor vota. Sper să avem un vot în unanimitate, să avem o poziție puternică la negocieri împreună cu Comisia și cu Consiliul. Comisia ne susține poziția, mai mult sau mai puțin, iar Consiliul încearcă să discute despre includerea anumitor chestiuni. Sper să putem ajunge rapid la un compromis. După amiaza aceasta voi avea o reuniune a coordonatorilor Uh, ca să văd dacă putem primi permisiunea ca să începem negocierile oficiale cu Consiliul, pentru că eu cred că este foarte important să adoptăm acest regulament cât mai repede, pentru că uh, introducerea de noi fibre pe piață este una din principalele, unul din principalele aspecte tehnice pe care trebuie să le adoptăm, iar noi la această comisie ca politicieni vrem să îl adoptăm, să l susținem, Sigur că cred că vom ajunge până la urmă la un compromis cu Consiliul. Haideți să votăm și să vedem dacă toată lumea poate să susțină această poziție, să avem o poziție puternică la comisia noastră pentru negocierile cu Consiliul. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Cred că colega noastră vrea să ia cuvântul. Te ringrațiare Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Mandar și tuturor raportorilor din umbră, pentru că e o temă foarte dificilă și noi am avut o poziție constantă încă de la început, încă din 2009. Seconda lettura, eh, la forță del Parlamento deve essere... Și aici trebuie să demonstrăm coerența poziției noastre cu un vot în unanimitate, dacă e posibil, astfel încât la Consiliu să avem o, foarte, o forță mai mare, inclusiv cu susținerea Comisiei. Mulțumesc tuturor pentru colaborare și sperăm că acest vot să ne consolideze poziția față de Consiliu. Right. Well, I think we'll go... Mulțumesc. Cred că vom trece la vot. Nu cred că vom vota electronic la această primă rundă. Haideți să trecem direct la vot. Voi uh, urma blocurile de vot propuse de raportor și dacă sunt probleme, vă rog să mi-o semnalați, dar în principiu el este de acord cu raportorii din umbră, deci cred că nu avem nicio problemă. Articolul 1, amendamentul 10, pentru, împotrivă, se adoptă aproape în unanimitate. Articolul 2, doamna McClarkin, 38, pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi avem un bloc de amendamente ale domnului Mandax de la 12 la 20, referitoare la articolul 4 și articolul 9, până la articolul 15. Acestea le supun la vot pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi trec la blocul 4, de la 21, inclusiv amendamentele orale, pe care le aveți pe lista de vot, până la 40, acestea trei, pentru. T 21 și 40, pentru. Împotrivă. Se adoptă. Blocul de amendamente numărul 5 toate amendamentele la articolul 18, de la 22 la 28. Corect? Corect. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Apoi blocul 6, 41, 42, până la articolul 24, uh, 34, 31, mă scuzați, pentru împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. Blocul 8, de la 31 la 34, pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum, considerentele. Cred că nu trebuie să votăm aici. Deci, trecem la 9 un amendament de compromis, deci amendamentul 4 cu amendament oral pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum votul final, pe care de fapt trebuie să-l facem electronic, cred. Deci deschid votul. Votul final în a doua lectură. S-a închis votul se adoptă cu 30 pentru, două voturi împotrivă și patru abțineri. Toată lumea și-a respectat cotele, da, foarte bine. Se pare că aparatul ne spune că toți ați respectat cotele, nu mai trebuie să verificăm nimic separat. Foarte bine, mulțumesc mult, domnule Manders. Cred că veți veni la reuniunea coordonatorilor ca să cereți un mandat, să deschideți negocierile cu Consiliul, să vedem dacă ajungem la un acord în a doua lectură. Așteptăm cu nerăbdare. Trecem acum la, la avizul doamnei Corhola. Bun venit, doamnă vicepreședinte. E vorba de politica în domeniul spectrului de frecvențe radio. Și am plăcerea să vă dau cuvântul ca să ne prezentați amendamentele înainte de vot. I <clears throat> certainly want to thank... Da, mulțumesc uh, și mulțumesc. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră. Am cooperat uh, foarte bine cu ei I also want to... Au fost foarte flexibili. Vreau să mulțumesc secretariatului uh, și mă ce modul în care am ajuns la uh, compromisuri și am ajuns și la un echilibru cu un rezultat promițător până la urmă. Și haideți să trecem direct la vot. You? Any of the shadows want to comment? Președinte, dacă vreunul din raportorii din umbră doresc să spună ceva, nu, atunci trecem direct la vot. Articolul 1, amendamentul 51, cine este pentru? Împotriva, se adoptă. Așadar, 52 nu se votează, ci trecem la 53. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 54 și 55. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și acum compromisul 1, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Așadar, ajungem la eh, proiectul de aviz nou al doamnei Corhola. Cine este pentru? Cred că aici trebuie să verificăm vot electronic de o nouă. S-a deschis votul. Acum votul s-a închis și se adoptă cu 24 la 12. Bun. Amendamentul 59, ca o adăugire, cine este pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 60, Kreuzmann, cine este pentru, împotriva, se adoptă. Acum amendamentul de compromis numărul 2, cine este pentru, împotriva, se adoptă. <clears throat> Deci trecem la amendamentul 63 și 64, identice. 63-64, cine este pentru? Da, bun, haideți, votăm electronic la 63 și 64, s-a deschis votul. The vote's closed. Votul s-a închis și se resping aceste două amendamente cu 21 la 15. Ce? 21 împotriva, 15 pentru. Amendamentul 65, Bobinska, este pentru. Împotrivă, se adoptă. Acum amendamentul 66, Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Apoi, avem articolul 4 cu două amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 68, Kreuzmann. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. <clears throat> Amendamentul 69, Charles de Mose. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Apoi, 12 cade, amendamentul 70, Bobinscă, cine este pentru, împotrivă, se adoptă, amendamentul 71, am deschis votul la 71, vot electronic. Votul s-a închis și se respinge. Acum 72, Hans Peter Mayer, cine este pentru? Nu, nu, votăm electronic la 72, s-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă cu 25 la 11. Acum trecem la avizul de opinie 13. Uh, mă scuzați, proiectul de aviz 13. Cine este pentru, cine este împotriva? Se adoptă. Acum în 73 Bobinska. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 74 Bobinska. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum avem amendamentul 76 și amendamentul 77 care sunt identice. Votul s-a deschis. 76 și 77. Votul s-a închis și sunt respinse. Acum 75 al domnului Maier. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Acum avem amendamentele 78, 79 și 80 cu un amendament oral Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Acum, eh, deci principalele amendamente cad și acum ajungem la amendamentul de compromis 3. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Așadar, trecem la uh, proiectul de opinie 15. Lone Corhola, am deschis votul. La 15. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Iată, cu 19 la 14. Deci 88 și 89 și 90 sunt caduce. Trecem la 91. Croațman, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 92, 93 cad. Avem 94 Bobinska. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 95 acum. Am deschis votul la 95. Votes closed. Votul s-a închis și se adoptă cu 20 la 16. Acum amendamentul 96, Engel. S-a deschis votul la 96. Acum s-a închis votul și se adoptă cu acum 97 este caduc, vedem, și 16 de asemenea, deci trecem la DO17, Corhola, cine este pentru? Sau, nu, s-a deschis votul la 17, vot electronic. Votul s-a închis și se adoptă. Deci, 98 acum al doamnei Corhola. Cine este pentru? Nu, votăm electronic. Votul s-a deschis la 98. Votul s-a închis și se adoptă. Așadar, de 18 cade și trecem la amendamentul 99 Bobinska. Am deschis votul. 99. S-a închis votul și se adoptă. Acum trecem la articolul 8. Avem Amendamentul 19 al doamnei Corhola s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Deci 100 și 101 sunt caduce și votăm 102 și 103 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. De o 20 ca adăugire. S-a deschis votul la 20. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 104, Bobinska. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum, articolul 9, amendamentul 105, Schaldemus. Am deschis votul la 105. Votul s-a închis și se respinge. Așadar, acum votăm 21 Corhola. Votul s-a deschis. 21. Votul s-a închis și se adoptă. Acum amendamentul de compromis 4 la considerente. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 24 Bobeinska. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă de O2. Cine este pentru? S-a deschis votul de O2 al doamnei Corhola. Votul s-a închis și se adoptă. Acum trecem la 25 al doamnei Bobinska. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 26, greh, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3 al domnului Corhola. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Așadar, amendamentul 27, ca o adăugire, votăm cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4 al domnului Corhola, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 28 și amendamentul 29. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. <clears throat> Se resping aceste două amendamente și acum 31. Croițman, cine este pentru? Împotrivă se adoptă amendamentul 30. Hans Peter Mayer, cine este pentru? Nu. Votăm electronic la amendamentul 30. Am deschis votul. Acum l-am închis și se adoptă. Amendamentul 32, Bobinska. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 33, Bobinska. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 34, Maier. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. DO5 proiectul de aviz 5 se pare că se consideră ca fiind adoptat și acum amendamentul 35. S-a deschis votul la 35. Votul s-a închis. Și se respinge. Acum amendamentul de compromis numărul 5. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Așadar, trecem direct la amendamentul de compromis promis, numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la momentul 47, scală de muse. S-a deschis votul la 47. Votul s-a închis. Se respinge. Acum amendamentul 46. Nu, spune președintele. 48, Kreuzmann, cine este pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentele 49 și 50, cine este pentru, votăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Și acum ajungem la votul final. La, uh, votăm proiectul de aviz cu vot electronic. Votul s-a deschis. is closed. Votul s-a închis. Da, cineva n-a votat. Da, mă rog, nu știu de ce. Oricum, se adoptă cu 34 voturi pentru și 1 împotrivă. Deci, felicitări, doamnă Corhola. So I'd like to thank Mrs. Corhola very much. Mulțumesc, mulțumim doamnei Corhola. A fost un raport foarte bine tocmit și vom apăra amendamentele noastre la Comisia pentru Industrie și Comisia Jurii, care votează uh, la scurt timp după noi, cred că pe data de 12 aprilie, și așteptăm apoi discuția la plenară. Și acum trecem la, la proiectul de aviz pentru o lege contractuală europeană. Domnul Hans-Peter Mayer. Știu că au fost negocieri între grupurile politice în ultima vreme. Există, trebuie să mai uh, includem și niște amendamente orale. Nu-l văd pe domnul Hans-Peter Mayer, eh, dar da, n-a putut să vină, deci în locul domniei sale va vorbi domnul Schwab, vă rog. Ähm, vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, nu eu sunt raportor pentru acest uh, aviz, însă, din păcate, domnul Mayer este bolnav astăzi și aș dori să mă refer la două lucruri înainte de a începe cu votul. În primul rând, îmi pare rău că lista de vot a ajuns uh, atât de târziu la colegi și trebuie să vă spun că nu este vina mea. Uh, sunt doar un reprezentant aici, însă îmi cer scuze, nu a fost, uh, nu a fost intenționat acest lucru. Există mai multe factori care au dus la această întârziere și îmi pare rău pentru acest lucru. În al doilea rând, ieri în cadrul discuției din comisie, am uh, atras atenția că poate să existe un compromis la punctele 24, 25 și 27 și în ceea ce privește analizele de impact, aici trebuie să analizăm toate opțiunile în ceea ce privește necesitățile, costurile și beneficiile fiecarei opțiuni. Și apoi trebuie să vedem dacă există o coerență cu dreptul comunitar, dreptul internațional, uh, dreptul uh, uh, privat, dacă există anumite conflicte posibile între um, alegerea acestui instrument atât pentru întreprinderi cât și pentru consumatori. Deci există mai multe condiții pentru, pentru, pentru consumatori. Apoi la amendamentul 56 și aici trebuie să vedem exact care este legătura cu directiva pentru protecția consumatorilor. După părerea mea, am inclus foarte multe lucruri în uh, compromis și sper că colegii noștri vor fi de acord cu acest lucru. Vă mulțumesc. Thank you very much. Any shadows want to comment? Vă mulțumesc, domnul președinte. Raportorii din umbră doresc să iau cuvântul? Nu. Trecem la vot. Vom, tre- vom merge puțin mai, uh, mai rar prin lista de vot pentru că ați primit foarte târziu această listă. Așadar, alineatul 1 la am, amendamentul 24. Cine stă pentru? Împotriva? Se adoptă. 25 este caduc. Amendamentul 26 și 29 identice. Deschidem uh, votul electronic pentru 26 și 29. S-a închis votul și este respins cu un vot diferență. Amendamentul 27, doamna Riula, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 89, domnul Greh. Cine este? Nu. Cred că trebuie... Deschidem votul la amendamentul 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins 18 împotriva 16 pentru. Amendamentul 28. Domnul Juven și domnul Grip, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la alineatul 2. Există un amendament, o propunere de amendament oral. Este vorba de un amendament de, co- de compromis cu socialiști și democrație, ECR, GUE și EFD. Se pune întrebarea în ce ordine vom vota. În primul rând, cred că toată lumea este de acord să voteze amendamentul oral, nu? După părerea mea, dacă ținând cont de faptul că amendamentul oral este cel mai radical, ar trebui să uh, votăm, să-l votăm pe acesta. Dacă el cade, este caduc, atunci vom vota compromisul. Toată lumea este de acord? Nu, Andreea Schwab. Domnule președinte, am urmărit care este situația. În principiu, ambele amendamente au fost înaintate după termenul de depunere a amendamentelor și potrivit regulamentului, dacă am înțeles eu bine situația, trebuie să Votăm inițial uh, compromisul din partea raportorului. Nu am verificat această situație, aceasta este impresia mea. Poate secretariatul ne poate da informații în acest punct de vedere. Yes, I mean, I think this is a complex issue. Da, cred că este o, un lucru complicat, însă cred că principial amendamentul de compromis ar trebui să aibă prioritate la vot. Însă uh, președintele trebuie să ia o hotărâre despre ce propunere este mai îndepărtată de textul original și dacă am înțeles eu foarte bine, propunerea venită din partea socialiștilor și democraților este cea mai îndepărtată de la text. Așadar, doresc să vă propun să votăm prima dată amendamentul, uh, uh amendamentul oral uh, electronic. S-a deschis uh, votul pentru primul compromis. S-a închis votul. Este respins. Am ezitat puțin, deoarece au fost 36 de voturi. Cineva votează în ultimul moment întotdeauna. Deci este respins clar 26 la 16. Acum compromisul 1, amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 pentru 15 împotrivă. Trecem, dacă nu mă înșel, la amendamentul 35. Nu știu dacă este, este vot pe părți aici, nu știu. Prima parte, da, prima parte este acoperită de compromis. Acum vorbim despre a doua parte. Cine este pentru a doua parte? Împotriva? Se adoptă. Trecem la amendamentul 37. Se, s-a deschis votul la amendamentul 37. S-a închis votul. Se adoptă. 22 de voturi pentru, 14 împotriva. Amendamentul 38, cine este pentru? Sau nu, uh, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea. Amendamentul 39. S-a deschis votul la amendamentul 39. S-a închis votul. Este uh, respins. Așadar, trecem la amendamentul 40. Domnul Fox, s-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins. Amendamentul 41, doamna McClarkin, cine este pentru? Cine este împotrivă? Este respins, clar. Amendamentul 42. S-a deschis votul pentru amendamentul 42. S-a închis votul. Se adoptă. Așadar, 43 este caduc. Și trecem la compromisul 2, nu? Da, trecem la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Nu, cred că uh, deschidem votul, vot electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Așadar, trecem la amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins. Amendamentul 51. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 50, cine este pentru, împotriva și acesta este respins. Amendamentele 52 și 53, cine este pentru, împotriva se adoptă. Amendamentul 55, cine este pentru, cine este împotriva, se respinge. Amendamentul 54, s-a deschis votul electronic la 54. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 56, uh, domnul Schmidt. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 57 și 60. S-a deschis votul. S-a închis votul un uh, vot strâns, în este respins. Amendamentul 59. S-a deschis votul, amendamentul 59. S-a închis votul. Se adoptă. Așadar, trecem la amendamentul 63. Cine este pentru? împotrivă, se respinge. Apoi 61, identic cu 65, vot pe părți. Prima parte. Vot electronic. S-a deschis votul pentru prima parte de la 61 și 65. S-a închis votul. se adoptă. Trecem acum la a doua parte. S-a deschis votul pentru a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă și a doua parte, la diferență de un vot. Am ajuns de la 36 la 35 de voturi, nu știu cine nu a votat de data asta. Așadar, Deci, trecem acum la amendamentul 62, dacă toată lumea e de acord. S-a deschis votul la amendamentul 62. S-a închis votul. Suntem din nou la 36 de voturi. S-a adoptat amendamentul 62. Acum amendamentele 61-65, a treia parte. Cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Trecem la liniatul 9. Amendamentele 67 și 70 Cine este pentru? Nu, uh, vot electronic. 67 și 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să adoptăm. Acest lucru înseamnă că celelalte amendamente sunt caduce și trecem la amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul la amendamentul de compromis 3. S-a închis votul. Se adoptă. Așadar, amendamentul 73 este caduc. Trecem la alineatul 10, amendamentul 75, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 74, cine este pentru, împotrivă și acesta se respinge. Amendamentul 77, s-a deschis votul la amendamentul 77. S-a închis votul. Este un vot strâns din nou, deci este respins. Amendamentul 76. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 78. Nou paragraf din partea domnului Grech. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 80. Doamna McClarkin. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 79, domnul Fox, cine stă pentru, împotriva și acesta se respinge. Amendamentul 81, doamna Steiner, s-a deschis votul la 81. S-a închis votul. Se adoptă 18 pentru 17 împotrivă. Există o persoană misterioasă care nu votează întotdeauna. Dacă ar fi votat acum împotrivă, ar fi influențat rezultatul. Deci uh, rog persoana respectivă să fie mai uh, rapidă în operarea butoanelor. Oricum, s-a adoptat. Deci 82 este caduc. Trecem la amendamentul 83, domnul Fox. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentele 84 și 85 Cine este pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 88, doamna Styler. S-a deschis votul la 88. S-a închis votul. S-a respins. Nu, s-a respins, îmi pare rău. Două voturi diferență. Așadar, 86 și 87 sunt caduce. Trecem la considerente acum. Amendamentele 1 și 2, care sunt identice, cine stă pe... Nu, s-a deschis votul la amendamentele 1 și 2. S-a, s-a închis votul. Sunt respinsă. Amendamentul 3, doamna Ruilan, cine stă pentru? împotrivă, se adoptă. Așadar, amendamentul 4 este caduc. Amendamentul 5, domnul Grex, s-a deschis votul. S-a închis votul. Este adoptat. Amendamentele 6 și 7, doamna Styler și doamna McClarkin, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Așadar, trecem la amendamentele 8 și 10. Domnul Foc și doamna Riule s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost uh, respins. Amendamentul 9, domnul Schmidt. S-a deschis votul la amendamentul 9. S-a închis votul. Se adoptă. Deci 11 este caduc. Trecem la amendamentul 12. S-a deschis votul la amendamentul 12. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 14, doamna Styler. Cine stă pentru? Împotriva? se adoptă. Deci 13 este caduc. Amendamentul 18 al raportorului. S-a deschis votul amendamentul 18. S-a închis votul. Se adoptă. Apoi amendamentul 15 al domnului Fox. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. Apoi amendamentul 17, da? Doamna Steiner, cine este pentru? Nu, cred că avem vot electronic. Amendamentul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Deci am, trecem la 16. Doamna Riule, cine este pentru? Împotriva se adoptă. 19 este așadar caduc. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 22, doamna Styler. S-a deschis votul amendamentul 22. Din nou, persoana misterioasă nu a votat, s-a închis votul, a fost uh, adoptat deci, uh, din nou, persoana misterioasă ar fi putut să hotărască soarta votului, să schimbe. Așadar, amendamentul de unei Styler este adoptat. Trecem la votul final. Prea târziu acum, dacă... Sănătate! Raportorul dorește să ia cuvântul înaintea votului final. Andreea, totul e în ordine. Deci, haideți să deschidem votul asupra um, proiectului de aviz în întregime. S-a deschis votul electronic. De data asta a votat toată lumea. S-a închis votul. Deci avizul este adoptat cu 20 de voturi pentru, 3 împotrivă și 13 abține. Mulțumim domnului Mayer. Cred că serviciul juridic va trebui să se asigure că poziția noastră va fi incorporată în propunerea finală. Vă mulțumesc. Trecem acum la avizul domnului Trenta Filides în ceea ce privește Uniunea, o Uniune a Inovării, Chiriacos, dacă doresc să-i cuvântul înainte de vot. Chairman, I just want to... Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, asistenților și secretariatului pentru toată munca depusă. După cum știți, am avut o primă reuniune la care am discutat acest aviz și am încercat să includem toate propunerile depuse la momentul respectiv. În acest temei am formulat primul proiect și au fost atunci depuse mai multe amendamente, cam 49 amendamente scrise și vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Au fost foarte utile și astfel textul a fost îmbogățit și uh, asta din toate punctele de vedere. Eu am încercat întotdeauna să ajung la compromisuri pentru ca avizul să se poată bucura de un sprijin cât mai larg. Am ajuns la, la 8 compromisuri în total. La compromisul 1, numele meu nu este trecut din greșeală, dar uh, sunt și eu autor. Din păcate nu pot susține compromisul 2, dar le susțin pe toate celelalte. Și încă o dată vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare eu cred că am reușit să producem un document care reprezintă opinia comisiei noastre în legătură cu Uniunea Inovării, deci mulțumesc încă o dată tuturor, mulțumesc domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, cred că este un aviz foarte bun, excelent, pentru că arată angajamentul nostru pentru acest proiect care ne-a fost prezentat cu câteva luni în urmă. Haideți să trecem la vot. Amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Atunci trecem la amendamentul de compromis 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 11, ca adăugire, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem apoi la amendamentul 26 pentru, amendamentul 26 pentru, pentru, împotrivă, se adoptă. 44 este caduc. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Mai departe, 36 al domnului Repo, vot pe părți cerut aici. Supun la vot Votăm în ordine. Supun la vot partea întâi. S-a deschis votul la partea întâi. The vote is closed. S-a închis votul. And that's rejected. Și se respinge. Supun la vot partea a doua. Împotrivă, pentru, se adoptă. 37, cred că îl mai putem vota pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 8, pentru, împotrivă, se adoptă. Trec mai departe la amendamentul 5, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 45 vot pe părți. Partea 1 de la 45 pentru, împotrivă, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8 al domnului Grech, iarăși vot pe părți, pentru partea 1, împotrivă, se adoptă, partea 2, deschidem votul pentru partea 2 de la 8. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 4, pentru, pentru 4 s-a deschis votul la amendamentul 4. The vote is closed. Uh, that's carried. S-a închis votul, se adoptă. Deși doamna Corhola nu a votat. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, se adoptă. 43 al doamnei Suli s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Bun. Trecem acum la votul final, vot electronic, s-a deschis votul. That vote is closed. S-a închis votul se adoptă cu 35 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Mulțumesc foarte mult, domnule Triantafilides, pentru această muncă excelentă. Credem că Comisia ITRE va ține cont de acesta. Trecem acum la ultimul vot din această dimineață. Vreau doar să vă amintesc că la 11.30 vine domnul comisar, deci vă rog să stați în sală, să rămâneți și să-l ascultați. Avem mult timp pentru ultimul vot. Domnul Abad este aici? Da, e aici. Doriți uh, să ne prezentați votul? Oui, merci, monsieur le président. Da, mulțumesc, domnule președinte. Deci votăm uh, viitorul serviciilor sociale de interes general. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră uh, cu care am colaborat foarte bine, domnul Corea de Campos, mai ales Schmidt, domnul Trenta Filides. Le mulțumesc pentru contribuții și pentru munca lor. Mulțumesc secretariatului. Iată, avem un text care cred că e, se bucură de un consens și reprezintă o abordare pragmatică ce permite să, sublinieze, să subliniem importanța politică acordată de către noi unor servicii sociale de calitate, moderne, accesibile tuturor și cât privește ce se întâmplă la Comisia pentru Ocupare, există raportul domnului de care a fost deja uh, depus și depunerea amendamentelor uh, se va face până pe 31 martie. Deci cred că, sper că avizul va fi adoptat ca să apărăm poziția noastră la Comisia de Ocupare. Mulțumesc! Good. Well, thank you very much indeed for all your work on this. Uh... Mulțumesc pentru munca depusă pe această temă. Este foarte bine. Cred că e chiar primul aviz pentru comisia noastră. Felicitări. Bun. Amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Și atunci trecem la amendamentul 5 al domnului Triantafilides. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6, domnul Greh, pentru, împotrivă, se adoptă. 7, profe, al profesorului Corea de Campos. S-a deschis votul. 7, sorry. I was waiting for your signal, Mr. Schwab, and I could... Așteptam semnalul dumneavoastră, domnule Schwab, nu știam dacă să fie vot electronic sau nu. S-a închis votul, o persoană misterioasă iarăși nu a votat, în orice caz se respinge. Cred că cineva nu apasă destul de tare pe buton. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Mai departe, amendamentul 13 al domnului Canfan pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 14 al domnului Grec 14 pentru împotrivă se adoptă, este clar. Amendamentul de compromis 3 pentru împotrivă se adoptă. Și acum amendamentul 19 al domnului Grech. S-a deschis votul la 19. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 26 ca adăugire la compromisul 4. S-a deschis votul la 26. S-a închis votul și se respinge. 27 al domnului Schmidt pentru, împotrivă, se adoptă. 28 s-a deschis votul. The vote's closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 29 al domnului Greg pentru împotrivă se adoptă. 33 Canfin pentru se adoptă. 34 al domnului Canfin vot pe părți. Deci deschid vot. Prima parte. La prima parte am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte o supun la vot. Deschid votul. Deschid votul pentru partea a doua. S-a închis votul și se respinge. Și trecem acum la votul final privind proiectul de aviz. S-a deschis votul. Votes closed. S-a închis votul. Se adoptă 34 pentru 2 împotriva, nicio abținere. Mulțumesc foarte mult, domnule Abad. Mulțumesc, dragi colegi, pentru participarea la vot. Vă propun să suspendăm sesiunea până la 11.30. Vă rog să fiți prezenți la 11.30 cu întrebările pentru domnul vicepreședinte Tajani, care ne va prezenta viitorul său program. Aștept cu nerăbdare întâlnirea cu dumneavoastră și cu domnul Tajani la 11.30. Uh, so, ladies and gentlemen, could I invite you to... Uh... domnilor, uh, vă rog să luați loc ca să continuăm reuniunea și vă mulțumesc. Ca întotdeauna este o mare plăcere să urez bun venit unui vicepreședinte al Comisiei, domnului Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, și sigur că are în răspunderea sa dosare foarte importante pentru piața internă. Și ca întotdeauna spuneam, e o mare plăcere să îi urez bun venit uh, la comisia noastră. Știm că ne luați muncă foarte în serios. Acest lucru face parte în mod formal din așa numitul dialog structurat dintre noi și comisie în legătură cu viitorul program de lucru. Și îmi place să cred că deja comisia noastră are o relație foarte bună în legătură cu schimbul de informații, încât nici măcar nu avem nevoie de un dialog structurat. Cred că suntem într-un dialog constant și permanent, așa uh, ne desfășurăm noi activitatea. Nu, asta nu înseamnă că nu avem și critici la adresa comisiei, dar dialogul nostru ne ajută să progresăm în multe dosare. Iată, am discutat în această dimineață directiva despre tractoare, avem o audiere despre directiva pentru uh, motociclete. Iată că uh, multe din ce facem noi astăzi ține de portofoliul dumneavoastră. Dar, dar vă dau cuvântul ca să ne vorbiți despre programul nostru de lucru și apoi, sigur, colegii vor, vă vor pune întrebări, vor face comentarii și noastră veți putea să le răspundeți. Iată, îmi face mare plăcere să vă dau cuvântul domnule Taiani. Mulțumesc. Michael după cum știți, de fiecare dată când uh, revin aici la Parlament, îmi face o mare plăcere Parlamentul de la mai trascorsi su questi banchi a rămas uh, uh, în sufletul meu, pentru că și eu am făcut parte din Parlamentul European. Sigur, trebuie să există o relație strânsă între Comisia Europeană și Parlament și pentru mine acest lucru are o importanță deosebită. Că după cum știți, în cursul acestui an am fost promotorul unei serii de inițiative foarte importante pentru promovarea politicii europene în favoarea industriei. După cum bine știți, obiectivul meu prioritar este cel de a pune în centru inițiativei noastre politice economia reală, asta însemnând, în primul rând, creștere și dezvoltare a pieței interne. Așadar, acțiunea pe care trebuie să o desfășurăm împreună până la sfârșitul acestei legislaturi, cred că este de o importanță fundamentală, cel puțin pentru mine, pentru că eu consider că după criză a putea încerca să depășim dificultățile cu o redescoperire a economiei reale, reprezintă instrumentul cel mai bun pentru a fi la înălțimea acestei provocări. Trebuie să spun cu satisfacție Eh, cele patru inițiative strategice care sunt de responsabilitatea mea prevăzute în programul de lucru al Comisiei pentru 2010-2011. Din acestea, două au fost deja adoptate în 2010. E vorba de Uniunea pentru Inovare. E o inițiativă importantă pe care am avut plăcerea să o uh, am în comun cu comisara Georgian Quinn și apoi a doua, noua politică industrială. alte două sunt cele care privesc standardizarea care va fi adoptată între aprilie și mai, în anul în curs, și cea de-a patra, strategia pentru internaționalizarea IMM-urilor, care va fi adoptată de către Comisie până la sfârșitul anului în curs. Lucrăm acum la o altă inițiativă strategică de mare importanță, anume piața uh, unică, e de competența domnului Barnier, dar și noi uh, suntem uh, uh, implicați pentru că suntem responsabili pentru libera circulare, circulație a mărfurilor. Între inițiativele prioritare din acest text, pe care Comisia îl va adopta în săptămâna următoare, <clears throat> eu pun accentul pe două elemente care cred eu că sunt esențiale pentru dezvoltarea IMM-urilor și pentru relansarea pieței interne. E vorba de accesul la credit, pe de-o parte, și pe de altă parte, siguranța generală a produselor. Sunt elemente care sunt reluate inclusiv în revizuirea recentă al uh, uh, Small Business Act, care este un alt instrument fundamental pentru înfăptuirea condițiilor necesare pentru ca IMM-urilor, IMM-urile să poată profita pe deplin de piața noastră internă. În ce privește simplificarea, există 11 inițiative prevăzute, din care 3 au fost deja adoptate Patru sunt prevăzute pentru a fi adoptate în cursul acestui an și celelalte patru vor fi adoptate în cursul anului viitor. În general, deci, voi avea și eu o contribuție importantă la programul de simplificare promovat de uh, Colegiul de Comisari. Astăzi obiectivul e ca să vă prezint uh, situația, să vă prezint uh, și inițiativele pentru anul în curs și pentru 2012. Voi vorbi de despre supravegherea pieței interne, standardizare, inițiative privitoare la sectorul auto, autovehicul și mă voi opri asupra problemei înregistrării în, în acest uh, aspect. Vă, mă, mă voi ocupa și de proiectele pilot, inovatoare, în cazul contractelor de achiziții publice și vă voi informa și despre ultimele evoluții în legătură cu unele inițiative clare în domeniul textilelor și directiva jucării. Și, sigur, și uh, implementarea statele membre a acestei ultime directive. Vă voi uh, da, din păcate, nu am știri foarte bune. A, dar în ce privește supravegherea pieței, ăsta este un subiect uh, foarte important, pentru că stă la baza bunei funcționări a pieței interne. Intrarea în vigoare la 1 ianuarie al anului trecut a regulamentului 765 per 2008 în ce privește supravegherea pieței a contribuit foarte mult la uh, progrese în politica noastră în acest cadru și uh, în a imprima un uh, impuls puternic. Cu intrarea în vigoare a regulamentului, supravegherea pieței a fost evidențiată ca fiind o prioritate care trebuie urmărită la nivelul Uniunii, nu doar în comunicarea mea recentă privitoare la noua politică industrială în era globalizării, ci și în comunicarea spre un act pentru piața unică. Mă bucură faptul că Parlamentul și <clears throat> mai ales, dragă domnule președinte, Comisia dumneavoastră susțin uh, uh, hotărât Comisia Europeană în acest exercițiu, uh, vizând să îmbunătățească și să consolideze sistemul de controle pentru produsele importate sau fabricate în cadrul Uniunii Europene. Raportul doamnei Scaldemo s-a adoptat în cursul acestei luni și rezoluția Parlamentului European uh, care a, i-a urmat sunt uh, mărturia cea mai clară a acestui lucru. În mod personal sunt convins, după cum se propune în, în raportul Scaldemo, că este important să dispunem de un sistem unic de monitorizare aplicabil tuturor produselor Eh, destinate consumatorilor sau eh, profesioniștilor din domeniu, armonizate sau nearmonizate. Un sistem unic ar oferi o serie întreagă de avantaje. În primul rând, pentru consumatori, ale autorità naționale Care, sigur, trebuie să îi protejăm pentru autoritățile naționale, care trebuie să aibă mijloace pentru a supraveghea eficace piața, dar trebuie să realizeze și economie la scară și pentru operatorii economici care vor avea garanția unei concurențe uh, leale, loiale. Din punctul meu de vedere, am avut deja ocazia să vă informez în legătură cu acest lucru. În luna noiembrie anului trecut și în scrisoarea trimisă președintelui Harbour am, m-am referit la importanța pe care o atribui eu consolidării și îmbunătățirii acestui pilon al procesului legislativ. În acest context, v-am ținut la curent în legătură cu activitățile în curs și în legătură cu cele care se vor dezvolta în viitor. În primul rând, sunt convins că e necesar o, uh, un efort uh, însemnat pentru a face echivalente și comparabile măsurile adoptate de autoritățile naționale și instrumentele de control instituite la nivel național. obiectivă că nu potremmo raggiungere. Este un obiect pe care nu-l vom putea realiza cu acțiuni sporadice și ad hoc, deci trebuie să avem resursele adecvate și o abordare coerentă. În plus, ă, implementarea optimă a acestei noi politici e o sarcină complexă și dificilă pentru care vor fi necesare eforturi de coordonare din partea Comisiei pentru a evita diferențe, lacune și omisiuni. Dați-mi voie să vă prezint trei acțiuni pe care le considerăm noi ca fiind prioritare. În primul rând, trebuie să stabilim un program general plurianual în care toate activitățile de organizare și de implementare a supravegherii pieței vor fi listate și specificate pentru a defini uh, nevoile, necesitățile, instrumentele și uh, modul prin care vom uh, face această supraveghere a pieței, cel puțin pentru ultimii 10 ani. Elementele principale ale programului sunt deja pe cale de a fi elaborate. Comisia ar trebui să poată adopta decizii concrete pe fond până la sfârșitul anului următor. A doua acțiune prioritară. Trebuie să uh, prevedem uh, revizuirea întregului cadru legislativ în ce privește supravegherea pieței. Comisia uh, evaluează posibilitatea de a revedea până la sfârșitul anului 2011 directiva privind siguranța generală a produselor pentru a reuni într-un text unic elementele de supraveghere a pieței aici conținute și cele care sunt conținute în regulamentul 765 per 2008. Deci un unic cadru normativ și un unic sistem alineat la recomandările Parlamentului European în rezoluția uh, în acest domeniu adoptată chiar în, în această lună. În al treilea rând, trebuie să garantăm uh, implementarea cadrului normativ actual, actualmente în vigoare, prin acțiuni și inițiative orizontale, de exemplu, printr-o cooperare eficientă cu și între vămi, organismele vamale, punând la punct o metodologie comună de evaluare a riscurilor, definind în comun programele de supraveghere naționale, dar și printr-o implementare coerentă și o cooperare administrativă adecvată. Aceste acțiuni, în plus, trebuie să fie traduse în practică în diversele sectoare ale industriei de care se ocupă acest regulament 765 pe 2008, adică reprezentând 75% din produsele industriale, cum ar fi jucării, autovehicule, mașini, aparate electronice și așa mai departe. Acum ajungem la marca, uh, eticheta CE. Dar nu putem vorbi despre vegherea pieței fără a vorbi de această marcă e fundamentală pentru funcționarea corectă pieței interne și pentru libera circulație a produselor, pentru că transmit un mesaj de eficiență a sistemului nostru legislativ în ce privește siguranța produselor. La cererea explicită a Parlamentului, Comisia uh, a promovat o campanie de informare privind uh, marca aceasta, adresată operatorilor economici în general, mai ales uh, IMM-urilor, și, de asemenea, adresându-se și consumatorilor. Comisia a demarat această campanie la începutul anului 2010 și e foarte satisfăcută și de desfășurarea acestei campanii, cât și de rezultatele sale. Toate reacțiile pe care le avem la dispoziție sunt pozitive. Ca urmare a adoptării noului cadru normativ pentru libera circulație a mărfurilor în 2008, Parlamentul mi-a solicitat în repetate rânduri să mă gândesc la posibilitatea de a crea o marcă europeană pentru protecția consumatorilor. Pentru moment, după cum am spus și cu ocazia ultimei dezbateri parlamentare în care ne-am ocupat de această problemă, sunt convins că o credibilitate a mărcii și siguranța uh, produselor sunt de importanță uh, esențială pentru o supraveghere eficientă a pieței și că în primul, într-un prim moment e important să le dedică toate eforturile uh, realizării acestui obiectiv. Eh, oricum, cu toate acestea, confirm că vă stau la dispoziție pentru a reexamina sistemul nostru de marcare în cadrul raportului pe care Comisia trebuie să-l prezinte până în luna septembrie 2013 privitoare la punerea în aplicare a regulamentului 765 per 2008. L'allineamento di... În ce privește adecvarea a 10 directive la nou cadru eh, legislativ, pentru a uh, implementa rapid pachetul produse, Comisia pregătește o serie de propuneri care vor fi adoptate până în această vară pentru o aliniere a 10 directive în materie de produse la decizia 768 per 2008. Ajungem acum la standardizare. Am discutat deja acest subiect în luna iunie anului trecut în uh, cadrul audierii ad hoc organizată de uh, președintele Harbour și de comisie. Cu acea ocazie v-am spus că comisia lucra la proiectul de revizuire a sistemului european de normalizare și vă asigur, vă confirm că uh, am valorificat rezultatele acestei dezbateri și a rezoluției Parlamentului European din 21 octombrie 2010 privitoare la viitorul standardizării. Această rezoluție ne-a transmis un mesaj foarte clar. Revizuire și nu revoluție. Parlamentul a sottolineato Parlamentul a subliniat că revizuirea propusă ar trebui să se bazeze pe punctele puternice ale sistemului existent, deja evitând orice modificare pe fond. Deci nici o revoluție în acest domeniu, dar uh, oricum trebuie să uh, rezolvăm problemele existente în sistem. După cum ați subliniat, procedurile de standardizare sunt prea lente și sunt prea complexe. În plus, trebuie să îmbunătățim participarea efectivă a IMM-urilor, a consumatorilor și al tuturor părților interesante la acest proces. În consecință, Comisia, în scurt timp, între aprilie și mai, va adopta o comunicare strategică privitoare la standardizare, precum și o propunere legislativă. Obiectivul principal al acestor două documente e o îmbunătățire a funcționării pieței interne și accelerarea și modernizarea procedurilor de standardizare pentru o mai bună interoperabilitate și pentru a promova inovarea pe piețele mondiale care sunt în evoluție rapidă și constantă. În ce privește apoi sectorul autovehicul, s-au făcut multe și în continuare se fac multe și aș dori aici, acum, la Comisia noastră, să mă opresc doar asupra două aspecte. Înmatricularea vehiculelor și legislația actualmente uh, care se pregătește uh, actualmente. Acum, înmatricularea. Uh, cetățenii și firmele se confruntă cu dificultăți în transferul vehiculelor deja înmatriculate de, dintr-un stat membru în altul. La ora actuală, statele membre impun autovehiculelor care circulă în permanență pe teritoriul lor să fie înmatriculate de către autoritățile naționale pe baza legilor naționale. Asta înseamnă că atunci când un cetățean sau o firmă trebuie să se transfere în alt stat, autovehiculul trebuie să fie dezînmatriculat, radiat din statul membru de origine și înmatriculat din nou în statul membru de destinație. Procedura asta de radiere se caracterizează adesea prin poveri administrative, eh, prea multă birocrație, eh, se cer informații tehnice suplimentare și nu întotdeauna cetățeanul dispune de ele, plus că sunt cheltuieli inutile. Și cu toții ne-am confruntat cu această situație și știm că dacă nu, trebuie să pierd, nu vrem să pierdem timpul, trebuie să ne adresăm unui terț, unei agenții specializate, dar oricum și asta reprezintă costuri supliment, suplimentare. Ca să remediem situația asta, uh, Eh, până la sfârșitul 2011, Comisia dorește să adopteze o nouă inițiativă care va simplifica modul și condițiile pentru matricularea uh, autovehiculelor deja înmatriculate în alt stat membru. Măsura reprezintă una din acțiunile indicate în raportul 2010 asupra cetățeniei Uniunii, uh, în care e cuprins și actul pentru piața unică din 2010. Pe data de 3 martie 2011, Comisia Europeană a lansat o consultare publică deschisă până la data de 26 martie 2011, care își dorește să semnaleze principalele dificultăți întâlnite de cetățeni și de firmele din Uniunea Europeană în uh, materie de înmatriculare a vehiculelor. Consultarea aceasta va transmite opiniile cetățenilor și a tuturor părților interesate și va ajuta uh, pentru a pune la punct niște acțiuni pentru îndepărtarea actualelor, actualelor obstacole în calea liberei circulații a mărfurilor. Trecem la legile privind vehiculele și propunerile actuale și viitoare. Începem cu simplificarea legii în ce privește omologarea vehiculelor în ultimii ani, cadrul normativ pentru omologarea vehiculelor a fost supus unui intens efort de simplificare, care are rezultatul cel mai vizibil în uh, reducerea drastică a numărului de acte normative. În, în sfârșit, în consecință, omologarea autovehiculelor și vehiculelor comerciale uh, e acoperit acum de o unică directivă de bază, directiva cadru 2007 per 46 și de șapte regulamente distincte. <clears throat> cadrul legal pentru uh, motociclete, vehicule de categoria L și tractoare va urma același model. Și Comisia, în perioada 2010-2011, a adoptat în acest scop patru propuneri de codecizie care sunt acum discutate cu Parlamentul European și cu Consiliul uh, toate aceste măsuri înseamnă un efort important de simplificare și în ceea ce privește cadrul legal pentru vehiculele electrice, dup- după cum deja v-am anunțat la strategia pentru vehiculele uh, curate și ecologice, adoptată în aprilie 2010, trebuie să adoptăm măsuri cu caracter general pentru a garanta aplicarea unor legi comune pentru vehiculele electrice în întreaga Uniune Europeană. Din 2009, autovehiculele electrice fac obiectul unei omologări europene ca și celelalte vehicule convenționale. Din acest motiv, Comisia uh, este foarte activă la nivelul UNEC, Comisia Euro- Economică pentru Europa a Națiunilor Unite, pentru a adopta normele tehnice pentru vehiculele electrice și deja a spune că au fost făcute progrese importante. Nu dispunem doar, doar de toate elementele pentru a garanta uh, funcționarea corectă a pieței interne pentru vehiculele electrice, ci uh, abordarea normativă adoptată garantează faptul că cerințele Uniunii Europene sunt aceleași uh, cu cele asupra cărora s-a convenit la nivel internațional. Legislative în preparare. Acum, pre- propuneri legislative în pregătire pentru sectorul autovehicul din, în cursul acestui an. E vorba de nivelul de zgomot admisibil al vehiculelor cu motor, noile standarde de emisii, norme pentru o mai bună supraveghere a pieței și sistemul de uh, apel de urgență la bordul autovehiculelor. Acestea vor însemna o modificare a directivei cadru 2007 per 46. Acum trecem la sectorul textilelor. Doamna vicepreședinte va fi, uh, doamna vicepreședinte va fi mulțumită de acest lucru. În plus, vorrei appunto spendere qualche... Eh, eh, titlul eh, e, corespunde persoanei. Aș vrea să mm, spun câteva cuvinte despre etichetarea sectorului textilelor. În primul rând vreau să mulțumesc comisiei noastre și mai ales domnului Manders pentru activitatea intensă efectuată pe acest subiect în prima lectură și în cea de-a doua lectură. Aș dori de asemenea să repet susținerea Comisiei față de amendamentele depuse de Parlament, în ceea ce privește marca de origine și indicarea prezenței unor elemente de origine animală. Doresc să subliniez voința Comisiei și a mea personal de a contribui la negocieri acum că după faza, după a doua lectură se ajunge la o fază critică. Vor trebui să se intensifice discuțiile pe teme politic, politic sensibile, mai ales ce privește marca de origine, pentru a ajunge la un compromis între Consiliu și Parlament, posibil în cadrul celei de două doua lecturi. Acum ajungem la problema, la, la subiectul complicat, cel al jucăriilor. La mia convinzione personale, ma di un impegno di fatto. Non è vorba doar de o convingere mea ci de un angajament concret. Acest subiect este luat foarte în serios de comisie și comisia ia foarte în serios eh, interesele consumatorilor cei mai vulnerabili, adică copiii. În acest context, avem directivele pentru jucării adoptate în luna iunie 2009, care consolidează normele privind siguranța în ce privește utilizarea substanțelor periculoase. Deja am eh, discutat în detaliu acest text cu ocazia întrebărilor prezentate Comisiei în plenara din luna decembrie. Însă vreau să profit de ocazie ca să vă dau niște informații de ultimă oră. După cum am repetat de mai multe ori, preocuparea noastră e de a asigura prin uh, uh comitologie uh, alinierea legislației în materie de dezvoltare științifică și tehnologică pentru a garanta copiilor nivelul de protecție cel mai uh, potrivit. Deja am început această activitate pentru substanțe preocupante, cum ar fi plumb sau cadmiu. Grupul de experți se va reuni din nou pe data de 4 și 5 aprilie 2011 pentru a discuta tema substanțelor chimice. Pe baza evaluărilor experților, Comisia ar putea propune măsuri de comitologie pentru cadmiu, plumb și verben. Până în luna decembrie acestui an, eh, octombrie acestui an, mă scuzați, și alte măsuri pentru modificarea substanțelor carcinogenice, mutagene și toxice pentru reproducere până la începutul următorului an. În plus, ă, legea este riguroasă și eficientă doar dacă este ă, pusă în aplicare în mod corect și dacă este respectată. Deja am avut grupuri de lucru ă, pentru jucării cu autoritățile chineze pentru a difuza cunoștințele cuprinse în directivă printre producătorii chinezi am înființat și un grup de lucru uh, pentru jucării cu autoritățile din Statele Unite. De asemenea, în același scop, ca și fabricanții din Statele Unite să cunoască uh, norma noastră de lege. Și uh, o știre care pentru mine nu este niciodată pozitivă când se deschide o procedură de încălcare, pentru mine asta reprezintă o știre uh, proastă. N-am o viziune punitivă asupra Comisiei Europene. Dar orice uh, uh, impuls a fost în zadar și orice uh, cerere a fost în zadar, deci am deschis o procedură de încălcare față de 17 țări, pentru că ei nu au pus în practică directiva privitoare la siguranța jucărilor. Aceste 17 state nu au pus în aplicare directiva. Acum, în ce privește proiectele pilot inovatoare în materie de achiziții publice, licitații publice, e o temă Eh, la care domnul președinte Harbour ține foarte mult. Deși am ajuns aproape la sfârșitul discursului meu, aș dori să adaug și câteva cuvinte în legătură cu cele, cele făcute pentru a susține achiziția publică pentru bunuri și servicii inovatoare. Cred că e o știre pozitivă, după asta negativă, privind procedurile de încălcare. Cred că asta e o știre pozitivă pe final. E un cadou pentru domnul președinte. Vă reamintesc că în cadrul Uniunii pentru Informare, Comisia Uh, s-a angajat să acorde susținere financiară și orientare tuturor uh, organismelor europene care doresc să se angajeze în direcția inovării. În plus, s-a recomandat statelor membre să-și rezerve o parte din uh, bugetele lor pentru achiziționarea produselor și serviciilor inovatoare și cu aceeași intenție, concluziile Consiliului European din data de 4 februarie au invitat Comisia să examineze posibilitatea de a institui un regim de cercetare și inovare pentru întreprinderile mici. În acest scop, serviciile mele, în strânsă colaborare cu direcțiile generale IMSO și RTD ale Comisiei, au lansat luna noiembrie 2010 un studiu de fezabilitate privitor la un regim european de susținere pentru achizițiile publice care să susțină inovația. Această susținere se referă, pe de o parte, la produsele de, care prima oară sunt introduse pe piață, First Commercial Procurement se numesc, care nu neapărat au nevoie de cercetare și dezvoltare și, pe de altă parte, de produs, produs, la produsele sau serviciile inexistente, pentru care e nevoie de cercetare și dezvoltare prin uh, achizițiile precomerciale. Prima fază a acestui studiu, pentru că unii dintre dumneavoastră au participat la acest studiu, se dedică dezvoltării acestei sisteme care asociază achizițiile re- re- referitoare la produsele prima dată introduse pe piață la achizițiile precomerciale. În baza acestui studiu de fezabilitate vom defini în strânsă colaborare cu părțile interesate uh, cerințele pentru o invitație să, pre, să prezinte propuneri ca să uh, verificăm uh, susținerea amplă europeană pentru achizițiile publice favorabile inovării aștept și o invitație uh, ca să ciocnim un paharel din uh, partea domnului Harbour. Uh, cele 15 milioane de euro susținute de CIP vor fi făcute publice în cursul unei conferințe europene care se va desfășura la sfârșitul lunii iunie la Torino. Într-o a doua fază, acest studiu va verifica dacă sunt necesare puneri la punct legislative pentru a dezvolta un regim similar european la scară mare după 2013. Doresc în plus să subliniez aici importanța achizițiilor publice uh, uh, comune, care credem noi că sunt fundamentale pentru lupta împotriva fragmentării, cererii și pentru susținerea pieței interne, dar care par încă să nu fie suficient dezvoltate în Europa din cauza unui cadru legislativ uh, necorespunzător. Rezultatele definitive ale studiului de fezabilitate care vă vor fi aduse la cunoștință în noiembrie 2011 vor fi un cadou de Crăciun pentru domnul președinte, ne vor permite, sper, să avem un regim european adevărat și uh, uh, funcțional pentru susținerea achizițiilor de inovare în strânsă colaborare și complementaritate cu evoluția analoge în statele membre. Sigur, asta și în legătură cu lucrările domnului Barnier pentru revizuirea directivei pentru achiziții publice cu lansarea acum câteva săptămâni a unei cărți verzi. Poate că m-am lungit puțin, dar sper că m-am ocupat de toate elementele și v-am furnizat toate informațiile de care dispun în legătură cu domeniile care țin de competența mea și care interesează și comisia noastră. Vă mulțumesc pentru răbdare și pentru atenție. Yeah. Well, I think, um, I think, uh, Vice President, that you certainly deserve. Cred că meritați aceste aplauze, domnule vicepreședinte, deoarece ne-ați prezentat foarte multe inițiative și multe dintre acestea au venit în răspunsul uh, unor cereri făcute de noi. Desigur, mai avem foarte multe lucruri de făcut. Cred că avem suficient uh, timp la dispoziție, așadar uh, aș propune să avem grupuri de câte trei vorbitori pentru a, pentru a avea într-adevăr un dialog. O să vă spun cine dorește să ia cuvântul. În acest moment, domnul Schwab, domnul profesor Cara de Campos, domnul Bușoi, doamna Comi, domnul Kozosnik, doamna Riule și doamna Styler. Domnul Abad, domnule Gric, și doamna Rafti. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Eventual uh, aveți, uh, veți avea la dispoziție un minut la dispoziție pentru ca toată lumea să poată să ia cuvântul. Nu, două minute, maxim două minute veți avea la dispoziție. A, ah, domnul Busutil, l-am uitat. Văd că... Deci cât sunt acum? 11 în total. Ce ar fi foarte bine dacă ați putea să vă limitați la un minut. Și vom începe cu domnul Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit din nou la comisia noastră. Schimbul de informații cu dumneavoastră funcționează foarte bine. Aș dori să mă refer la uh, întreprinderile mici și mijlocii. Am văzut în uh, cadrul crizei că întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana vertebrală a economiei în Uniunea Europeană. Drept urmare, toate încercările dumneavoastră de a reduce uh, presiunea administrativă trebuie salutate și grupul PPE, PPE vă va sprijini în acest sens întotdeauna. În al doilea rând, așteptăm cu foarte mare interes uh, propunerea dumneavoastră în ceea ce privește standardizarea europeană. Um, ne bucură faptul că ați ajuns la o propunere foarte bună în ceea ce privește aparatele de, încărcat a, de încărcare a telefonelor celulare și vă sprijinim și în ceea ce privește cartușele de imprimante. În ceea ce privește directiva legată de, de jucării, aveți dreptate când uh, ați, ați avut dreptate să începeți această procedură de încălcare a tratatelor. După părerea noastră, um, această propunere care se referă la, la procesul uh, comitologiei este una pozitivă pentru că astfel cred că putem să creștem uh, standardele și poate să putem ajunge la o perioadă de tranziție uh, favorabilă din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, domnule Schwab, domnul profesor Rea de Campus. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că participați din nou la lucrările acestei comisii. Foarte pe scurt, câteva puncte. Revizuirea directivei referitoare la, la siguranța produselor. În decursul vizitei din Ungaria am discutat acest lucru cu colegii din Ungaria și acolo dumneavoastră ne-a spus că vor fi luate anumite măsuri orizontale împreună cu serviciile vamale pentru a îmbunătăți eficiența. Există o tendință, nu știu dacă ați auzit de acest lucru, există anumite zvonuri uh, care spun că anumite țări terțe încearcă să obțină contracte într-un număr de porturi importante din Uniunea Europeană. Și aș dori să vă întreb dacă acest lucru nu va crea probleme suplimentare când este vorba de garantarea siguranței produselor în Uniunea Europeană. În ceea ce privește vehiculele electrice, v-ați referit la o singură formule de aprobare europeană. Și am dorit să vă, aș dori să vă întreb dacă, dacă planificați modernizarea acestui mecanism, deoarece producătorii îl consideră a fi unul vechi. În ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, v-ați sprijinit la, v-ați uh, referit la sprijinul uh, financiar, și la o mai bună reglementare și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră legată de programul EUREC, care acoperă 39 de state um, și câteva state terțe, nu doar cele 27 din Uniunea Europeană. Este un program inițiat de Uniunea Europeană și care are um, este foarte important pentru inovarea, mai ales în legătură cu întreprinderile mici și mijlocii. Și aș dori să vă întreb dacă am putea învăța câte ceva de la acest program EUREC. Vă mulțumesc. Domnul Cristian Bușoi. Vicepreședinte. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră împreună cu alți ale altor comisari pentru a îmbunătăți funcționarea pieței publice în favoarea întreprinderilor europene. Toate inițiative Sigur că toate inițiativele programului de lucru al Comisiei sunt importante pentru piața unică. Un valore adjunto. Tuttavia ci sono sigur că au plus valoare, dar există chestiuni care merită mai multă atenție. Potrano o tenere un vantaj. Și din care ar putea uh, să obține avantaje întreprinderile europene. Din raportul O piață unică pentru întreprinderi și creștere, raportul meu, Comisia a evidențiat faptul că Comisia noastră a evidențiat că una din provocările pentru creșterea economică și pentru adoptarea măsurilor necesare mei de impre... Pentru ajutarea IMM-urilor pentru a beneficia din plin de oportunitățile pieței unice. Faptul că Small Business Act Review, care este în curs, este un, e ceva pozitiv, dar avem nevoie și de un mai bun acces la finanțări pentru IMM-uri. UE oferă deja o vastă gamă de instrumente de finanțare cu cel, cel produs de Fondul European de Investiții sau Programul Competitivitate și Inovare. Însă, multe IMM-uri încă nu sunt conștiente de această oportunitate și probabil că Comisia ar trebui să facă unele eforturi în, pentru sensibilizarea lor. În plus, planul de acțiune pentru a îmbunătăți accesul IMM-urilor la uh, capital anunțat în actul pentru piața unică trebuie să constituie o prioritate pentru comisie. Aș fi interesat să știu dacă aveți o dată exactă pentru acest plan de acțiune. Cred că ar fi util să știm și care sunt intențiile comisiei în acest cadru. Asta împreună cu reducerea poverii administrative, cred eu că sunt elemente esențiale pentru a ne ajuta IMM-urile să crească și să devină mai inovatoare. Mulțumesc! Uh, thank you very much, Mr. So I'll, let, I'll invite the Commissioner to... Vă mulțumesc, domnule Bușoi. Comisia va răspunde acum uh, acestor trei întrebări și să vedem cât timp mai avem. Răspunderea subito. Domnul comisar, da, răspund în primul rând mulțumind uh, pentru întrebări, să vedem ce facem pentru imm și mulțumesc domnului Bușoi pentru o italiană excelentă, cu care mă, mă, mă încântă. Da, la mie mi-ar fi mai dificil să vorbesc română, e mai complicat. Oricum, vreau să vă spun că noi am acordat o prioritate însemnată creșterii IMM-urilor, după cum a spus domnul Schwab. Acestea reprezintă elementul de bază al economiei noastre. Dacă noi, după cum a spus la început, vrem mai multă dezvoltare a economiei reale, asta înseamnă piața internă, IMM-uri și politică industrială. IMM-urile au nevoie de uh, mai multă inovare pentru a fi competitive pe piața internă, dar și pe piața mondială. Și pentru asta, după cum spunea domnul Bușoi, au nevoie și să aibă acces la credite. Pentru că inovarea pentru uh, o mare industrie poate să fie făcută și prin mijloace proprii, pentru o mare companie, însă pentru o, uh, o întreprindere mică sau mijlocie e nevoie și de o susținere mm, externă. După cum știți, încercăm și să modificăm regulamentele um, împreună cu doamna comisar Gauguin Queen pentru a, a activa toate programele de cercetare și dezvoltare, ca acestea să fie mai bine accesabile, pentru că ne dăm seama că există obstacole. E complicat uh, accesul pentru IMM-uri deseori. Această inițiativă am adoptat-o și când mă ocupam de transporturi pentru uh, regulamentul Marco Polo, pentru IMM-uri. E același lucru Același lucru l-am făcut și pentru regulamentul REACH. Și anume, am tradus în toate limbile normele pentru înregistrare și uh, uh, eliminând până la 90, scăzând până la 90% uh, taxele de înregistrare pentru IMM-uri. Și săptămâna trecută am convocat forumul pentru accesul la credite pentru IMM-uri și mulțumesc și Parlamentului pentru că în textul ultimei, unei, unei revoluții recente a, și-a exprimat aprecierile față de acest forum. Cred că este un semnal important pentru imm faptul că pentru prima oară a participat domnul Xavier Ole, administratorul delegat la un stock exchange, un semnal important din partea uh, uh, uh, finanțelor. Acesta este un reprezentant al lumii financiare britanice. Și ce ne-a spus? A spus că există fonduri, există bani pentru IMM-uri. Acum, e important să avem un plan, inclusiv din partea unor instituții private și a lumii finanțelor, pentru a finanța IMM-urile. Declarația asta este importantă, pentru că atunci când lumea finanței, bursa de la Londra, care este simbolul finanțelor europene, hotărăște să susțină IMM-urile, asta înseamnă că, iată, avem un climat politic favorabil uh, economiei reale. Eu personal nu sunt împotriva finanței sau împotriva băncilor sau împotriva serviciilor financiare. Spun doar că băncile, finanțele, serviciile financiare trebuie să se pună în slujba economiei reale doar așa vom putea avea creștere economică. Așadar, acum e vorba de a utiliza atât fondurile private, cât și fondurile puse la dispoziție din cel de-al șaptelea și viitorul cel de-al optulea program cadru. În ceea ce privește activitatea noastră pe viitor pentru standardizare, încercând, după cum spune domnul Schwab, să facem progrese, să dăm răspunsuri concrete cât mai rapid posibil, inclusiv uh, mă refer aici la întrebarea domnului Corea de Campos, standardizarea vehiculelor electrice și standardul unic pentru încărcarea, reîncărcarea autovehiculelor electrice. Aici, inclusiv anul trecut, uh, am uh, comandat un studiu și înainte de sfârșitul acestui an va trebui să dispunem de acest standard unic în ce privește autovehiculele electrice, s-au stabilit norme în materie de siguranță electrică și Comisia deja a propus să, uh, să, ca aceste norme să fie obligatorii pentru omologarea vehiculelor electrice. Apoi avem și dispoziția UNECE pentru siguranța vehiculelor în caz de coliziune, care s-a modificat recent pentru a se ocupa și de riscurile specifice pentru vehicule electrice. Normele în materie de siguranță electrică în caz, în caz de coliziune vor fi obligatorii pentru omologarea vehiculelor electrice de la data de 1 noiembrie a anului trec- viitor pentru noile tipuri de vehicule și de la data de 1 noiembrie 2014 pentru vehiculele noi. În ce privește siguranța generală, după cum spuneam, eu sunt un mare uh, susținător al mărcii CE. Trebuie efectuate controle atât în momentul importului produselor, atât în, uh, ulterior, atunci când produsele deja sunt pe piață. Dar se știe, Comisia Europeană nu dispune de un serviciu vamal și nu are nici de, n-are nicio poliție care să controleze piața. Deci trebuie să ne bazăm pe cooperarea și pe coordonarea activităților efectuate în statele mele. Dar facem multe presiuni noi uh, lucrăm inclusiv uh, la importurile din țările terțe, care vor trebui să respecte aceleași reguli. Nici acestea nu vor fi scutite. Și în cazul importurilor e foarte important controlul. Dar noi colaborăm cu serviciile vamale de mai multor țări, pentru că, sigur, intră aceste uh, produse extra-europene, uh, mă gândesc la portul Rotterdam, care este cel mai mare din Europa și al doilea întreaga lume. Eu mă voi deplasa acolo în luna iulie ca să vedem modul în care autoritățile se pregătesc pentru intrarea în vigoare a directivei uh, jucării, care va intra în vigoare la data de 2 iulie. Deci vom insista și pe lângă statele membre ca să facă toate eforturile să adopte normele de recepție uh, și de aplicare a directivei în ce, în ce privește proiectul EUR, care privește cu atenție toate inițiativele în favoarea IMM-urilor, trebuie să spun că, în general, în ce privește IMM-urile, după cum știți, cu revizuirea uh, legislației în vigoare, am numit noul ambasador pentru IMM-uri, care este directorul general adjunct al direcției mele generale, domnul Caieha, care mă însoțește în vizitele pe care le efectuez pentru a prezenta reforma Small Business Act în diverse state membre. Ne-am deplasat în uh, Marea Britanie, în Spania, în Italia și ne vom deplasa în curând în Bulgaria. În Franța am mai fost, or, oriunde am uh, fost să prezint uh, reforma Small Business Act, domnia sa călătorește cu mine ca deja să existe decizie din partea statelor membre de a numi, după cum solicită Comisia Europeană, un ambasador sau o ambasadoare la nivel național pentru uh, aplicarea în statul membru al Small Business Act, care să activeze în coordonare cu ambasadorul acesta european și în fiecare an am propus eu să reunim pe toți acești ambasadori din statele membre împreună cu ambasadorul Comisiei Europene, eu am propus să înființăm un Consiliu pentru Competitivitate care să, să fie dedicat în exclusivitate IMM-urilor. Eu cred că reacția este foarte pozitivă. Toate statele membre, la ultimul Consiliu pentru Competitivitate, informal a fost, pentru că a fost uh, pe durata unui prânz de lucru, toți s-au declarat pentru această inițiativă. Unele țări chiar <laughs> au numit un ambasador Italia, de exemplu, e vorba de un director uh, din Ministerul pentru Dezvoltare Economică, Franța acum este pe cale să numească un ambasador, Malta chiar l-a prevăzut în textul de lege privitor la aplicarea Small Business Act. Cel puțin așa mi-a spus ministrul adjunct în cursul ultimului Consiliu. Spania, săptămâna trecută, cu ocazia prezentării Small Business Act la Madrid, împreună cu ministrul Sebastian, a numit o ambasadoare. pentru IMM-uri. Așadar, iată că inclusiv la nivelul statelor membre ă, fac multe în legătură cu această inițiativă. Am vorbit ă, cu ministrul pentru IMM-uri din Marea Britanie, a fost prezent acolo și domnul președinte Harbour, deci fiecare stat membru să-și asume angajamentul în favoarea întreprinzătorilor. Vreau să spun că am remarcat cu plăcere faptul că Regatul Unit se pronunță în favoarea creșterii economiei reale cu o susținere importantă pentru IMM-uri, mai ales cele inovatoare, lucru care nu poate decât să fie subliniat de comisar european cu mare plăcere. Pentru că întotdeauna când uh, Regatul Unit își asumă un rol de frunte în creșterea economiei reale, uh, e un lucru însemnat. Cred că este foarte bine că călătoriți atât de mult și în ceea ce privește directiva uh, referitoare la uh, ju- jucărie, acest lucru este foarte important că punem accentul acum pe acest lucru. Nu mai avem foarte mult timp, așadar uh, cred că restul de șase colegi sau șapte ar fi bine dacă ar putea să pună întrebări foarte scurte, domnul Kozic, doamna Riule, domnul Styler. Um, so we'll have to give you, if you could stick to one minute. Așadar, dacă ați putea să vă limitați la un minut, pentru că dacă nu, domnul comisar va avea foarte puțin timp la, discu- la dispoziție pentru a răspunde. Domnul Cozinic. Vă mulțumesc, voi fi foarte scurt. Domnule comisar, mă bucură faptul că participați în mod regulat la întâlnirile comisiei noastre și aș dori să-mi uh, exprim mulțumirea când ceea ce privește munca dumneavoastră pe marginea legislației referitoare la standardizare. Mă bucură faptul că Colegiul Comisarilor urmărește îndeaproape linia pe care o susținem noi, în sensul renunțării la o revoluție în acest uh, domeniu. Și mă bucură colaborarea cu angajații dumneavoastră. Aș dori să vă întreb, să vă pun o, o întrebare legată de o temă nediscutată până acest moment, sistemul Galileo. Este vorba de informații specifice în ceea ce privește transferul uh, acestui sistem la Praga și există asemenea probleme în uh, Cehia și când va avea loc transferul, acest transfer. Da, este vorba de o întrebare specială. Doamna Riulă, voi încerca și eu să vorbesc foarte uh, puțin. N-aș dori să repet lucruri deja spuse. Doresc să mulțumesc și eu comisarului pentru foarte bună cooperare. Aș dori să, să vă întreb uh, un lucru legat de produse um, uh, din domeniul construcțiilor și aș dori să vă întreb care este situația cu cu actele delegate și apoi o altă întrebare în ceea ce privește produsele inovatoare și licitațiile uh, publice. După părerea mea, aceste produse noi sunt prea puțin cunoscute și mă întreb ce am putea face pentru ca statele membre să fie mai bine informate. Apoi, în ceea ce privește supravegherea piețelor. Ați spus că doriți să revizuiți aici controlul general și v-ați referit la sistemul de control unitară. Și aș dori să vă întreb dacă statele membre au renunțat, adică, după părerea mea, s-a renunțat la mai multe controle până în acest moment din, din cadrul, din partea statelor membre. Și acum aș dori să vă aduc aminte că nu ați răspuns la întrebarea pusă de domnul Schwab. Avem o, o problemă în ceea ce privește uh, punerea în aplicare. Um, în cazul în care plafoanele sunt reduse pentru a putea fi uh, uh, ridicate mai târziu și doresc să vă întreb uh, doresc să vă întreb dacă se poate face ceva din punct de vedere al comitologiei. Doamna Styler. And thank you, Commissioner. On market surveillance. Mulțumesc. În legătură cu supravegherea piețelor, Vreau să vă spun că bugetele statelor membre sunt reduse și, evident, Organizațiile care se ocupă de supraveghere în diferitele state membre au și ele bugetele reduse. Cum putem să ne asigurăm că ceea ce se face uh, întrunește angajamentul statelor membre? Sunt de acord în legătură cu achizițiile publice, cred că e foarte important, în legătură cu jucăriile. De ce acele 17 state nu implementează directiva? Și în legătură cu ce a spus doamna Rule și construcțiile, uh, în dezbaterea noastră din ianuarie am discutat această temă. Poate ar fi bine să avem o dezbatere anuală referitoare la situația sectorului construcțiilor. Mă întreb dacă aveți o atitudine pozitivă în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Abad. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar și felicitări pentru activitatea dumneavoastră. Două întrebări rapid, în primul rând în legătură cu Small Business Act și cu importanța industriei automobilelor. Aș vrea să știu dacă, de fapt aș vrea să știu două lucruri. În primul rând, dacă va exista o legislație sau o reflexie în legătură cu acest sector și în al doilea rând ați făcut o comunicare pe tema materiilor prime. Va exista o inițiativă reglementa reglementativă sau nu în acest domeniu? Și apoi sunt președintele intergrupului Tineret și Mobilitate. Ne puteți spune mai mult despre Erasmus pentru tinerii antreprenori? E un lucru foarte important pentru noi. Grip. Oui, euh, merci, euh, Doamna lui Grip, da, mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, întrebarea mea este foarte simplă, am să trec direct la subiect. Foarte recent și împreună cu comisarul Barnier ați anunțat o inițiativă referitoare la investițiile din afara Uniunii Europene în Uniunea Europeană. Cred că ați vorbit despre o posibilă analiză a impactului pe care ar putea o avea anumite investiții din afara Europei în Uniunea Europeană asupra anumitor sectoare mai ales industriale, din economia noastră. Ne puteți spune mai multe? Vă mulțumesc! Uh, Mrs. Rapti. Doamna Rapti. Mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea întrebărilor au fost acoperite. Eu aș vrea doar să-i mulțumesc domnului comisar pentru munca pe care intenționează să o facă în domeniul jucăriilor. Și vreau să subliniez acest lucru pentru că mă număr printre cei care în decembrie, la dezbaterea plenară, am uh, fost foarte indignată pe această temă. Deci îi mulțumesc pentru eforturile sale. Vom fi, bineînțeles, aici în luna decembrie ca să examinăm rezultatele. Și iată că este o dovadă de bunăvoință pentru care vă felicit. Mulțumesc, domnul Busutil, în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul comisar Tajani pentru cele spuse în legătură cu noua propunere legislativă și cu uh, înmatricularea și taxele de înmatriculare pentru automobile. Aș vrea să-l întreb ce s-a întâmplat cu propunerile legislative pe același subiect care aveau drept obiectiv armonizarea sau un fel de armonizare în acest domeniu uh, în legătură cu care am votat acum 3 sau 4 ani. N-am mai auzit nimic despre această propunere de atunci, nu știm dacă s-a blocat la Consiliu sau dacă a fost apoi trimisă în, în comisie. Mulțumesc foarte mult pentru că ați respectat timpul, domnule comisar, cred că mai avem cam 5 minute. Uh, sunt convins că veți putea să răspundeți și mai în detaliu mai târziu. Aveți acum cuvântul. Per quanto riguarda la directiva giocattoli, e mia intenzione andare avanti. Ce privește jucăriile, sigur, vreau să respect obiectivele în ce privește mai ales materiile mai periculoase, cadmiu, plumb, deja în octombrie, pe baza vizului experților, unui valori de impact, se va, se va putea deja acționa. Apoi, în ce privește materialele de construcții, v-am promis, răspund doamnei Rule, că voi prezenta o foaie de parcurs pentru implementarea directivei produse de construcții. Intenționez să o fac în scurt timp. Veți avea la dispoziție această propunere. despre supravegherea piețelor. Sigur, nu pot decât să repet ce v-am mai spus deja. Noi putem face legi foarte bune, dar apoi trebuie aplicate de statele membre, că noi nu avem, nu avem instrumente pentru a le controla. Noi putem să dăm un exemplu, să merg, iată, mă voi deplasa, după cum spuneam, la Rotterdam, să le spun, Comisia vrea să aplicați aceste norme, mai mult nu pot face când uh, Comisia dispune de uh, uh, grănicerii săi și de serviciile sale vamale, voi putea să fac controle, dar nu pot să fac mai multe. În ce privește Erasmus pentru tineri întreprinzători, da, va, vom continua și cu acest program. Știți că dezbaterea e deschisă pe, uh, privitoare la bugetul pe anul viitor, dar și pentru perspectivele financiare și cu susținerea Parlamentului pentru IMM-uri și aceasta este fundamentală. Ideea mea e să păstrăm ferestre deschise în toate sectoarele ca să avem dincolo de o acțiune orizontală, să avem pe, pe lângă fiecare direcție generală să avem o susținere puternică pentru IMM-uri. În legătură cu Galileo, după cum știți, eu sunt convins că Galileo nu trebuie să fie doar un proiect uh, care să privească Italia, Germania, Franța, pentru că astea sunt țările care au o industrie aerospațială dezvoltată, dar trebuie să implicăm toate statele membre. Sunt convins absolut de importanța să, de a dispune un sediu al agenției la Praga și continui să fac eforturi ca să realizăm acest lucru cât mai rapid. Săptămâna trecută am semnat la Madrid un acord cu guvernul spaniol pentru că la Madrid să avem cel de-al treilea sediu, există unul în Germania și unul în Italia operative, un al treilea sediu pentru serviciile de la, la Torrejon, cred că uh, vom avea acest sediu, se, se va realiza acest sediu și acum în ce privește întrebarea doamnei Lăgrip cu investițiile din afara Uniunii Europene, eu am pus în centru dezbaterii cu comisarul Barnier o problemă. Sigur că acum uh, e de competența președintelui, dacă dorește, să pună pe ordinea de zi a comisiei și să ia o decizie din partea colegiului. Eu sunt un om politic și mă ocup de probleme politice. Să fie foarte clar că poziția noastră nu e protecționistă. Noi suntem absolut în favoarea dezvoltării investițiilor uh, în interiorul Uniunii Europene, inclusiv din partea unor entități uh, extra-europene. Deci sunt binevenite investițiile în Europa. Noi am pus doar problema uh, referitoare la protecția, nu spun, a savoir-faire sau know-how Uh, în limba franceză sau engleză, ci a cunoștințelor noastre, care e instrumentul nostru competitiv, e instrumentul privilegiat al industriei europene. Deci nu suntem protecționiști, ci dorim doar să protejăm noi același lucru, cel puțin în limba italiană. Interpreții vor ști să traducă mai bine. Deoarece am uh, văzut că există interese extra-europene pentru a uh, lua cunoștințele noastre, know how nu știu ca să spun așa, și a-l duce dincolo de hotarele Uniunii Europene. Asta pentru că costurile sunt mai mici, să cumperi o industrie întreagă cu toate cunoștințele sale și apoi asta înseamnă și pierdere, pierderea unor locuri de muncă, pentru că mă preocupă și aspectele sociale. E mai ieftin așa decât să pornești o întreagă activitate de cercetare și inovare într-o țară terță care dorește să uh, facă această achiziție. Adaug că în Italia, țara mea de origine, un raport al guvernului în, în, în, uh, care a fost făcut public în Parlament, e vorba de un raport al serviciilor secrete care spune că există um, din partea unor sectoare industriale din afara Uniunii Europene există o acțiune pentru a achiziționa și a scoate din Europa know-how-ul Uniunii Europene. Eu cred că e de datoria Comisarului pentru Industrie și a Uniunii om politic european să pună această problemă. Bine, nu eu trebuie să iau o hotărâre, dar în China, Statele Unite există sisteme de control și există în multe țări sisteme de control pentru sectoarele strategice. În multe țări ale uh, Uniunii Europene există legi. Eu împreună cu comisarul Barnier am permis să supun atenție. Există o scrisoare semnată de șase miniștri din Uniunea Europeană, Italia, Fran, din Italia, Franța, Germania, Spania, Portugalia și Polonia. A apărut și un articol în Le Monde și în Il Sole 24 ore din Italia, au pus această problemă. Nu e de apanajul meu să iau o hotărâre, dar cred că e de datoria mea pentru a ne apăra piața internă E datoria mea să supun această problemă atenției președintelui Comisiei. E vorba de o problemă care cred eu că este de importanță deosebită pentru economia Uniunii Europene. Repet că nu e o atitudine protecționistă și contrazic pe oricine care spune asta. Eu sunt în favoarea investițiilor din afara Europei cu condiția să nu aibă scopul de a profita de know how din sectoare strategice industriale europene. În ce privește apoi înmatricularea eh, autovehiculelor, în trecut am avut succese și cred că e important să continuăm pe această cale. Deci să continuăm cu propunerea acestei înmatriculări. În ce privește întrebarea domnului Busutil, nu știu care a fost rezultatul propunerii din trecut, dar dacă voi dispune de date mai clare, sigur că vă voi da un răspuns în următoarele 24 de ore. Ca, dar trebuie să știu uh, ce s-a întâmplat cu propunerea la care vă referiți dumneavoastră. Cred că cu asta am răspuns tuturor întrebărilor și rămân oricând la dispoziția dumneavoastră pentru clarificări ulterioare. După cum știți, sunt întotdeauna gata să mă întâlnesc cu membrii Parlamentului European când doresc ei. Cel mai bine e la Strasburg, unde dedic o zi întreagă întâlnirii cu parlamentarii. Deci vă stau complet la dispoziție, cabinetul meu, serviciile, vă stau la dispoziție pentru inclusiv explicații tehnice ca să vă ajutăm în activitatea noastră. Mulțumesc! Uh, well, thank you very much. Uh... Îți mulțumim, Antonio, pentru că, ați, pentru că ai răspuns la toate aceste întrebări. Ne-ați prezentat un program de lucru foarte complet. Poate ar fi bine dacă echipa dumneavoastră ne-ar putea prezenta un scurt rezumat a tuturor lucrurilor care vor urma. Și Așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu tine în următoarele 12 luni și suntem încântați pentru că ai răspuns la atâtea întrebări, la domenii care sunt atât de importante pentru această comisie și cred că colaborarea noastră a fost deja fructuoasă în ceea ce privește opera, funcționarea pieței interne și alte domenii. Mulțumesc pentru că ai venit. Doresc să mulțumesc și interpreților. Ne întâlnim în această după masă cu o ședință deschisă la ora 4 și jumătate. Va fi o audiere în ceea ce privește um, o auto, autovehicule, vehicule cu două și trei uh, roți. Va fi prezent domnul raportor Van de Camp Coordonatorii se vor întâlni la ora 15 pentru a discuta alte aspecte. S-a încheiat ședința.